Bueno, buenas tardes. Bună Urez bun venit delegației din Swaziland, care mi s-a alăturat astăzi și voi uh, da cuvântul colegilor. Vom avea și o dezbatere și poate chiar prin intermediul unei conexiuni internet cu participarea unei persoane din Africa de Sud. Swaziland este o țară despre care nu vorbim foarte des aici, însă astăzi avem printre noi o delegație la cel mai înalt nivel din această țară. Jabuile Maswam, senator și ministru al resurselor naturale. De asemenea, avem pe doamna ministru a Comerțului, Industriei Comerțului și Industriei, pe doamna vicepreședinte, Tuli Dadla, membru al Parlamentului, Stofan Ghinița, antreprenor și încă un reprezentant al mediului de afaceri. Sper că i-am citat pe toți cei prezenți, dacă am uitat pe cineva, dacă s-au făcut modificări de ultim moment, vă rog să mi le comunicați. În mai 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție de urgență referitor la militanții pentru drepturile omului, Tulani Maseko și Beki Makobu. Ne bucurăm să vedem că în urma acestei rezoluții acești uh, militanți au fost eliberați. O parte importantă din rezoluția noastră se referea la drepturile lucrătorilor și ale sindicaliștilor, precum și la aplicarea convențiilor cu Organizația Interna- ale Organizației Internaționale a Muncii. Invitații noștri de astăzi ne vor aduce explicații legate de aplicarea acestor convenții și consecințele asupra drepturilor omului în Swaziland. Îi dau cuvântul acum doamnei senator. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a veni din Swaziland și de a avea o dezbatere în Parlamentul European. Delegația mea este formată din miniștri, membri ai Parlamentului și reprezentanți ai sectorului privat, pentru că atunci când am văzut rezoluția dumneavoastră cu privire la Swaziland, am văzut câteva inexactități ale informațiilor și ni s-a părut important să venim și să discutăm cu Parlamentul European în calitate de actor cheie. Uniunea Europeană este un partener esențial pentru Swaziland în multe domenii, mai ales în ceea ce privește programele noastre de dezvoltare socioeconomică. Există foarte multe domenii în care cooperăm, comerț, finanțare pentru dezvoltare, guvernanță Doamnă președinte, această cooperare a condus uh, la rezultate foarte bune și aș dori să subliniez câteva dintre acestea, cum ar fi pedapsa cu moartea, unde am făcut uh, progrese, dar și alte domenii um, unde încercăm să ne, să ne apropiem viziunile. Ca urmare, am decis să venim uh, aici și să discutăm despre această rezoluție a Parlamentului European. Mai ales în ceea ce privește acele informații pe care le-am considerat ca inexacte. Rezoluția se referea la trei aspecte cheie, libertatea de asociere, De asemenea, a vorbit și despre domeniul judiciar și despre independența acestui domeniu judiciar, precum și despre natura democratică a sistemului nostru juridic. Sperăm că prin această discuție vom reuși să clarificăm poziția țării noastre și să facem progrese în ceea ce privește cooperarea cu Uniunea Europeană. Îi voi invita acum pe colegii mei să uh, vă prezinte aceste domenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimați membrii ai Parlamentului, am analizat rezoluția Uh, adoptată pe 21 mai de către Parlamentul European și înțelegem de ce există preocupări în Parlamentul European legate de ceea ce se întâmplă în Swaziland. Vă asigurăm că și noi când am citit-o am fost chiar mai îngrijorați de ceea ce se spune despre Swaziland și despre toate acele aspecte pe care le considerăm neadevărate. Nu e vorba numai de aspecte individuale, dar de întreaga imagine de ansamblu care ni s-a părut inexactă. Ni se spune acolo că trăim într-o stare de urgență. Swaziland este o monarhie absolută. Acest sistem existând din 1973, uh, continuând să existe și astăzi, având un regim absolut care conduce toate puterile. În 1973 uh, uh, eram conduși de maestatea sa regele Subuza și în 1968 Guvernul britanic a impus împotriva voinței poporului un sistem occidental de uh, guvernare. În 1973, membrii aleși ai celor două camere ale Parlamentului, aleși conform sistemului de la Westminster, au decis în unanimitate că Constituția impusă de guvernul britanic era uh, nepotrivită pentru Swaziland și au decis să aplice propriul sistem de guvernanță. Acum se pune întrebarea, acesta a fost un sfârșit al democrației sau un început al democrației, când oamenii au decis singuri cum vor să fie conduși. În rezoluție se spune că partidele politice sunt interzise. Nu este adevărat, nu sunt interzise, nu trăim într-o situație de urgență. Am citit despre încălcări repetate ale drepturilor omului numele furnizate acolo sunt cele prezentate la conferința OIM din iunie, unde uh, cazul um, împotriva Swaziland era reprezentat de o federație sindicală, TUCOSVA, De asemenea, în uh, rezoluție se sugerează că închisorile din Swaziland sunt pline de prizonieri politici, de deținuți politici. Era vorba de un caz specific al unei persoane care, a, Zaki Lamidi, care a atacat uh, o locuință privată a unui membru al Parlamentului. cum a reacționat Parlamentul unei astfel de infracțiuni. De asemenea, un alt caz, uh, o, o tentativă de omucidere. Persoana respectivă uh, a pledat uh, pentru, în apărarea sa că era sub influența, că se afla sub influența alcoolului. Există acolo în această rezoluție acuzații uh, de încălcare a drepturilor omului, explicate prin problema terorismului. Există o organizație în Swaziland, o organizație politică numită Credema, care a întreprins acte teroriste. Cum știm acest lucru? Pentru că ne-au spus și au uh, publicat chiar un document în, un, un document în acest sens. Luăm în serios acest lucru, da? Am văzut mai multe acte teroriste care au avut loc în Swaziland și ceea ce ne îngrijorează mai ales este relația dintre Federația Sindicală Tucosva și această organizație. Sigur că unele din plângerile făcute de OIM uh, sau în fața OIM uh, aveau uh, explicații, însă aș vrea să le parcurg împreună cu dumneavoastră. În rezoluția OIM, prima îngrijorare se referea la Uh, Tulani Maseko și Beki Makubu, care se aflau în închisoare în acel moment, între timp au fost eliberați. A doua îngrijorare se refera la libertatea de exprimare. Tot Tulani Maseko, Beki Makubu și ceilalți deținuți au fost eliberați. A treia solicitarea Parlamentului European avea același caracter, însă vorbea de și mai multe persoane care ar fi fost deținute. Trebuie să precizăm că acele persoane se află în închisoare pentru că sunt vinovate de uh, infracțiuni deosebit de grave împotriva statului. Al patrulea element se cere guvernului din Swaziland să angajeze un uh, dialog, uh, un dialog real cu privire la reformele care trebuie realizate. Ne-am um, îmbunătățit um, raporturile sociale, relațiile cu partenerii sociali, um, sindicatele au fost reînregistrate, reînființate. Următorul element se referă la promovarea libertății de exprimare și garantarea libertății, a democrației și a pluralismului. Am vorbit pe scurt despre democrație. Democrația se bazează pe voința majorității poporului. Majoritatea poporului eh, din Swaziland a selectat, a ales uh, metoda de guvernanță pe care o avem în prezent. În Constituție există dispoziții care prevăd modul în care se poate modifica Constituția și dacă cineva dorește acest lucru, poate discuta cu uh, membrii Parlamentului, poate depune o moțiune și dacă există un sprijin parlamentar suficient, se poate proceda la modificarea Constituției. La numărul 6, uh, elementul numărul 6 din rezoluție se vorbește despre independența sectorului judiciar suntem conștienți că există o problemă în sectorul judiciar. Mai mulți responsabili au fost um, demiși și noi, noi personalități au fost numite în funcțiile de conducere. Se vorbește și despre faptul că activiști politici se află astăzi în închisoare, însă singurii activiști care sunt într-adevăr în închisoare astăzi uh, sunt acolo pentru că se fac vinovați de infracțiuni deosebit de grave. Punctul 8 se vorbește din nou despre interzicerea sindicatelor și de uh, aruncarea în închisoare a oponenților politici. Uh, nu există astfel de deținuți politici, în afară de cei uh, vinovați de infracțiuni grave. Sindicatele nu sunt interzise și la alineatul 9 se cere comisiei să investigheze pentru a vedea dacă uh, s-au încălcat drepturile mm, Uh, drepturile, de, drepturile sindicale. În cazul unei astfel de investigații, sigur că vom fi gata să furnizăm orice informații ni se vor cere. Doamnelor și domnilor, vă cerem să nu credeți uh, fără nicio dovadă ceea ce scrie în acest raport parlamentar. Vă rugăm să ne cereți să vă dăm informații și după ce veți fi primit uh, poziția ambelor părți, veți putea lua o decizie. Și veți vedea că am făcut progrese pentru a respecta uh, standardele OIM. Este adevărat că OIM a identificat mai multe domenii în care ne-au cerut să ne modificăm uh, legislația și Uh, lucrăm îndeaproape cu reprezentanții acestei instituții pentru a uh, face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că am uh, reușit să stabilim conexiunea cu Amnesty International. Nu? Nu este așa? Bun. Atunci continuăm cu intervențiile din sală. Dorește cineva să ia cuvântul, să adreseze întrebări invitațiilor noștri? Bueno, pues eh, entonces voy a dar la palabra al... Bun. Atunci îi dau cuvântul Serviciului European de Acțiune Externă. Domnul Castillo to giving us uh, the floor and, and thank you also for you welcoming. Mulțumesc pentru că ați invitat această delegație din Swaziland la ședința noastră. We had the opportunity. Uh, e o bună oportunitate să fim aici de față cu dumneavoastră, cum de altfel am avut uh, oportunități de acest gen și în trecut. De fiecare dată ne bucurăm să fim aici. Mă însoțește și Nicola Bilomo, șeful delegației noastre din Swaziland, care vă poate oferi mai multe detalii uh, precise cu privire la progresul înregistrat. Per total, după cum pot confirma colegii de la comisie, pot să vă spun că noi urmărim îndeaproape situația din Swaziland așa cum o cere rezoluția la punctul numărul 9. Um, lucru pe care, de fapt, l-am întreprins și înainte. Mai bine să mă opresc însă aici, pentru că Nicola Bilomo e în mai măsură să vorbească. Sigur că da, poftiți, vă rog, spune președinta. Mulțumesc foarte mult. Ca și domnul Caro, vă mulțumesc pentru că găzduiți în această după-amiază această reuniune o bună oportunitate de a ne angaja într-un dialog. Este un dialog constructiv uh, între diferitele părți implicate. Bun venit uh, invitațiilor noștri din Swaziland pentru a ne oferi mai multe detalii în fața acestei comisii parlamentare. După cum s-a spus, Uniunea Europeană este într-un parteneriat apropiat cu guvernul din Swaziland prietenii noștri pot să reconfirme acest lucru. Se prea poate ca noi să fim cei mai importanți parteneri pe dezvoltare în uh, statul respectiv. Există acordul de parteneriat economic, mulțumită căruia relațiile dintre noi și Swaziland s-au îmbunătățit, iar în ceea ce privește monitorizarea situației, Delegația este foarte activă, mai ales uh, că deveneația, delegația a primit drepturi de pline E important să subliniem faptul că avem uh, contacte zilnice la toate nivelurile cu autoritățile din Swaziland și, de fapt, nu doar cu guvernul, ci și cu organizații neguvernamentale din societatea civilă. Uniunea Europeană joacă rolul de honest broker și încercăm să promovăm dialogul cât mai mult cu putință. De asemenea, Uniunea Europeană sprijină inițiativa asumată de Commonwealth recent, Fostul președinte al Malawi, doctorul Munuzi, a promovat un dialog între majestatea sa, majestatea sa regele și uh, reprezentanții Uniunii Europene. Oferim sprijin organizațiilor uh, care reprezintă societatea civilă pentru a le pregăti uh, spre angajarea într-un dialog. Foarte pe scurt, iată cum uh, păstrăm legătura cu acest stat, vă stăm la dispoziție, pentru că acest eveniment este doar parte a unui întreg proces. Noi vrem să vă oferim toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă putea finaliza deliberările. Mulțumesc! E bine, spune președinta. Vom încerca să intrăm în legătură prin Skype cu Amnesty International. So I think.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 We need more volume. Se aude foarte încet, spune președinta. Încercăm încă o dată. Cu căștile. Yes, it's okay. Welcome. Uh, just Thank begin because I don't know how, how long it will last. Yeah. We are ready, Tracy.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 and it can only contribute to strengthening the country's capacity to fulfill its international as well as its regional obligations. We thank you very much. <laughs> You know that uh, we are here with uh, representatives. Mulțumim foarte mult. Știți că suntem aici cu reprezentanți ai guvernului și ai parlamentului din Swaziland și sper că puteți urmări discuția aceasta după ce ne-ați împărtășit opinia noastră foarte importantă și relevantă. Vă mulțumim foarte mult. Dacă vrea cineva să ofere un răspuns, domnul Mele. Could I respond to that? Da. În ceea ce privește actul cu privire la oprimarea terorismului um, și felul în care am utilizat împotriva civililor uh, e vorba de persoane care se fac vinovate de crime foarte grave, iar în ceea ce privește oprimarea terorismului, ne bazăm pe modelul Commonwealth, după rezoluția ONU, cu privire la contra, contra acțiunea împotriva terorismului. Deci ne bazăm exact pe acest model și uh, am vrut să depunem amendamente ca să fie foarte clar că nu putem folosi acest act împotriva activiștilor legitimi și sindicaliștilor. Legislația e acum uh, în, într-un proces de revizuire. Sunt câteva cauze care au pus sub semnul întrebării constituționalitatea legii, așa că este acum uh, în stand-by pentru a vedea exact uh, care este rezultatul evaluării, dar instanțele de judecată funcționează, se pot duce cauze în instanță și uh, procesul poate fi finalizat. Mulțumesc! Mulțumesc! Din nou, două minute Amnesty International prin Skype. Honorable Chair, and just to emphasize... Mulțumesc, uh, spune de fapt reprezentantul Swaziland, noi avem uh, o separare a puterilor în Swaziland, uh, forța judiciară este independentă și, mulțumit acestei independențe, am reușit să vedem în instanță mai multe cauze. Poate că în unele țări în curs de dezvoltare este greu de știut când guvernul trebuie să intervină și unde, momentul în care nu există consecvență la nivelul forței uh, judiciare. În spiritul independenței, noi uh, credem cumva că până la urmă sistemul uh, judiciar se va corecta singur în așa fel încât uh, să se ajungă la rezultatul optim. Avem și o comisie anticorupție în Swaziland care a punctat foarte bine care sunt lacunele, care sunt elementele de corupție mm, la, nivelul, la nivel judecătoresc și au încercat să extragă acele elemente. Au fost uh, arestați uh, și anumiți activiști uh, și a fost destul de clar că ceva n-a fost în regulă la nivelul judiciar. De aceea această, corup- această comisie anticorupție a, s-a ocupat de aceste cauze. Vreau să subliniez că democrația noastră recunoaște toate părțile interesate. Și de aceea, când discutăm despre pragurile OIM și când discutăm despre problemele care au apărut astăzi în discuție, trebuie să începem cu acele valori care permit uh, o discuție la nivel tripartit, să reușim să găsim un numitor comun uh, cu guvernul, cu angajatorii. Această legislație, o spun cu satisfacție, a fost uh, finalizată, am reluat discuții tripartite și acum ne ocupăm de celelalte repere, convinși fiind că suntem pe calea cea bună în uh, deplin respect uh, față de mișcarea sindicalistă și um, pentru uh, ocupare. Dacă sunt alte comentarii din partea prietenilor noștri de la Amnesty International, prin Skype. Yes, it's your turn. Da, e rândul dumneavoastră acum.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 a vrut, de fapt, ca această reuniune să aibă loc și apoi delegația pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc colegilor din această încăpere și delegației Swaziland, precum și colegilor de la Amnesty International din Africa de Sud. În momentul în care Parlamentul European și-a formulat poziția poziție adoptată la Strasburg aproape în unanimitate, cerând acțiune din partea guvernului Swaziland față de uh, îngrijorările cu privire la respectarea drepturilor omului. Deci, uh, în momentul în care am dat această decizie, am considerat automat că este important să ascultăm toate părțile implicate. Și este bine că guvernul își uh, prezintă poziția. Am avut ieri o discuție îndelungată cu delegația, am discutat bilateral și mai sunt în continuare întrebări cu privire la modul în care recomandările Conferinței Internaționale pentru Muncă sunt uh, implementate. Sunt câteva acțiuni, nouă puncte care trebuie implementate. Știm că unii activiști uh, sindicaliști au fost, au fost eliberați din închisoare, ceea ce este foarte bine, este un pas în direcția corectă. Dar, în continuare, progresul este prea lent. De exemplu, înregistrarea organizațiilor uh, de lucrători se face mult prea lent și am câteva rezerve, iar per total rezervele Parlamentului European în ceea ce privește dreptul la liberă asociere uh, nu au fost pe de-a întregul uh, înlăturate. Este oricum începutul unui proces, încercăm cu toții să uh, cooperăm cu guvernul Swaziland și cu toți actorii din regiune. Să nu uităm în ce context punem toate lucrurile. Vom discuta despre un uh, acord pentru parteneriat economic cu Africa de Sud. Avem relații comerciale puternice cu țările din Africa de Sud și este foarte important ca angajamentele, promisiunile față de dreptul muncii și față de drepturile omului să fie puse în practică. Deci nu doar uh, să apară pe hârtie. E important ca oamenii să-și poată exercita principalele drepturi și este important ca la locul de muncă să se bucure de anumite drepturi. Mă bucură faptul că subcomisia dumneavoastră a pus pe ordinea de zi aceste elemente și mulțumesc delegației că a venit chiar din Swaziland aici. După cum am spus ieri, îmi dau seama că este începutul unui proces, că nu a sosit momentul să tragem linie și să formulăm concluziile. Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul domnului senator două minute pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca o simplă concluzie, vrem să subliniem din nou poziția guvernului față de drepturile omului. Avem o agendă pentru dezvoltare împreună cu partenerii pentru partenerii din Uniunea Europeană și avem aceleași îngrijorări. Lucruri importante pentru cetățenii noștri ne-am alăturat acelor convenții internaționale nu pentru că am fost obligați, ci pentru că asta ne dorim pentru cetățenii noștri și vrem să implementăm totul. Recunoaștem că pe aici, pe acolo, au fost domenii unde au apărut divergențe între noi, dar vă garantăm că totul este uh, în spiritul parteneriatului și pentru asta avem nevoie de un dialog. Dialog pentru a uh, clarifica totul într-o manieră pașnică și constructivă. Aceasta este relația care ar trebui dezvoltată pe mai, mai departe în parteneriatul cu Uniunea Europeană și vrem să subliniem mult mai multe lucruri, dar iată acum suntem constrânși de timp. Sunt multe chestiuni ce țin de convenția OEM și respectarea și implementarea acesteia. Am făcut reale progrese în acest domeniu în parteneriat cu uh, uh, actorii cheie, avem dialogul acela tripartit de care vă spuneam, pe care îl respectăm. Un alt uh, subiect pe care nu l-am elaborat în detaliu este subiectul uh, libertății de expresie. La noi în țară, nimeni nu se află în închisoare pentru că a rostit ceva. La noi e foarte ușor să vorbești despre absolut orice subiect, cu oricine, să știți. Și de fapt, la asta se rezumă totul. Haideți să vorbim despre uh, lucrurile importante, în cunoștință de cauză. Noi oferim informațiile importante cetățenilor pentru că aceștia să-și dea seama ce se întâmplă la ei în țară. Aceleași informații le oferim și Parlamentul European, uh, care e invitat să vadă ce se întâmplă la fața locului. Și confirm ce a spus ambasadorul. Uniunea Europeană este unul dintre partenerii cei mai puternici în drumul nostru înspre dezvoltare. N-am vrea să oprim uh, Uh, această dezvoltare nu este nici în interesul Uniunii Europene, ci este în interesul tuturor ca această dezvoltare să aibă loc în absolut toate domeniile. Venim aici pentru că recunoaștem importanța acestui drum, este totul sub egida parteneriatului și, bineînțeles, uh, având în vedere ultim, ultimul obiectiv, obiectivul suprem, uh, bunăstarea cetățenilor. Vrem să punem cărțile pe masă, fiindcă ne-am dat cu toții seama că multe lucruri din, aceste, din această rezoluție nu ilustrează, de fapt, realitatea de la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Uh, mă bucur că a avut loc acest dialog și uh, sunt profund recunoscătoare reprezentantelor Amnesty International pentru informațiile pe care ni le-au acordat. Mereu ne bazăm pe dumneavoastră pentru informații credibile. Mulțumesc și celorlalți parteneri, parteneri și participanți. Iată, avem un dialog real. Swaziland uh, s-a obligat să respecte viitorul acord de parteneriat economic și acordul la Cotonou. Avem așadar aceste inițiative prin intermediul cărora se obține progresul și uh, se implementează principii precum uh, libertatea de exprimare, uh, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și așa mai departe. Eu sunt convinsă că dialogul va continua. Noi oricum vă stăm la dispoziție în cazul în care vreți să ne furnizați informații adiționale. Ideea de bază este aceea ca Parlamentul acesta să conlucreze în continuare cu instituțiile importante. Și sperăm să o ținem tot așa. Toate cele bune dumneavoastră și țării dumneavoastră uh, în viitor. Mulțumesc! Se încheie dezbaterea pe acest subiect. This was Oh. Bonjour à, à tous et, et à toutes. Bonjour à tuturor. Je suis très honorée de présider cette euh... Sunt onorată să prezidez această uh, reuniune. Îi mulțumesc colegei Valenciano pentru această invitație. Este o premieră pentru mine, așa că vă rog să nu mă lăsați în nume de rău. Sunt onorată pentru că fac parte dintre parlamentarii pentru care situația din Sudan este importantă, e o problemă importantă. Avem o audiere așadar în legătură cu situația drepturilor omului din Sudan, care urmează seria de rezoluții uh, pe care le-am votat în Parlamentul European uh, pe această temă și sunt uh, onorat să-i urez bun venit lui Amin Mechimedani, care a fost într-un fel uh, subiectul cele mai recente rezoluții a Parlamentului European în acest domeniu. El a petrecut uh, patru luni în închisoare și este o mare onoare pentru noi să-l primim aici la Parlamentul European, unde se află pentru prima dată, pentru că până acum a fost împiedicat să vină și să participe chiar și la audierile oficiale. Nu să mai vorbesc mult pentru că mi se pare că important este să uh, îi ascultăm pe domnul Mechidanie și pe domnul uh, Baldo. O să dau cuvântul în această ordine. Domnul Mechimedani este un activist uh, pentru drepturile omului, președinte președintele Confederației Societății Civile Sudaneze a susținut uh, apelul uh, din Sudan și uh, din acest motiv a fost închis mai multe luni. Este un avocat eminent care a consacrat o mare parte din viața sa apărării drepturilor omului. Este unul dintre apărătorii drepturilor omului pe care Eh, dorim să-i protejăm și am vrea să-i protejăm chiar mai bine, mai ales noi cei din eh, Subcomisia pentru Drepturile Omului, eh, la care sunt mândră să aparțin. Domnule Demichidon, aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai subcomisiei uh, pentru drepturile omului a Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, stimați uh, invitați, uh, mă bucur și îmi, mare, îmi face o mare plăcere în calitate de susținător al drepturilor omului să vă ofer o informare în legătură cu situația drepturilor omului în Sudan. Eu și poporul sudanez suntem conștienți de pozițiile, de principiu pe care Parlamentul European a luat în legătură cu situația politică din țara mea, mai ales în ultima perioadă, și în special în legătură cu uh, eforturile noastre pentru pace, tranziție democratică și promovarea drepturilor și libertăților umane. Familia mea, prietenii mei și cu mine am urmărit cu multă apreciere sesiunea specială organizată de Parlamentul European în timpul recentei mele detenții și a procesului meu. Este acest acest tip de uh, poziție, de principii, oferă susținere morală și încurajează pe activiștii pentru drepturile omului să-și continue lupta până când realizează obiectivele de respect și de apărare și promovare a drepturilor democratice. Eu, prietenii mei și familia mea și poporul sudanez vă vom fi întotdeauna recunoscători. În ce privește suferința poporului sudanez și încălcarea drepturilor omului, Doamnelor și domnilor, după cum știți, actualul regim a venit la putere în urma unei lovituri uh, de stat militare împotriva unui parlament uh, ales în 89, uh, 1989. După 26 de ani este la putere cu același președinte, același partid unic și același forțe de securitate și birocrație de stat. De la început a folosit uh, sloganurile arabismului și islamismului într-o țară care este prin definiție multietnică, multireligioasă și multiculturală. În ce privește activitatea juridică, trebuie să spun că înainte de lovitura de stat, Sudan, rati, Sudanul ratificase convenții internaționale importante, inclusiv uh, Carta Drepturilor Omului, Convenția împotriva discriminării rasiale și Convenția Uniunii Africane privind uh, drepturile omului. Constituția din 2005 a încorporat aceste convenții ca parte integrantă a documentului uh, și a adăugat și o declarație care enumera aceste drepturi. Totuși, uh, Legislația actuală, care se aplică cu foarte multă rigoare, într-o direcție complet paralelă față de angajamentele internaționale și Constituția pe care pretinde să o protejeze. Exemple de astfel de legi sunt uh, legea privind uh, informațiile naționale și securitatea națională 2010, cea mai recentă uh, variantă, care practic transformă serviciile de securitate și de informații într-o organizație militară. Organizarea securității și uh, activităților de intelligence, care este prevăzută în Constituție, se referă la colectarea informațiilor, analiza acestora și oferirea de consiliere instituțiilor executive. Însă, în Sudan, această instituție, conform acestei legi, poate uh, percheziționa, uh, aresta, reține uh, oameni în detenție și în detenție solitară, în izolare totală, fără niciun fel de cărți, fără vizitatori, fără ziare, cu mâncare proastă, cu apă proastă, cu fără, fără nici măcar un, un geam, fără să vezi soarele. Eu am uh, trecut prin asta și toate aceste puteri uh, sunt date aceste organizații fără niciun fel de responsabilitate. Ei nu pot fi dați în judecată, au imunitate pentru actele lor și dacă vrei să-i dai uh, în judecată pentru că ai fost torturat, uh, trebuie să uh, obții permisiune de la directorul organizației care te-a torturat. Deci, ceea ce nu se întâmplă niciodată, evident. Da. Această lege de care vorbeam, precum și alte lege privind uh, starea, legea presei, uh, permite confiscarea ziarelor, închiderea jurnaliștilor. Confiscarea ziarelor se face în special după ce acestea au fost tipărite, ca să coste și mai mult. De asemenea, legea ONG-urilor restrânge activitatea și libertatea ONG-urilor de a acționa sau de a organiza seminarii. Uh, nu pot face asta fără o aprobare prealabilă de la Organizația de Securitate. Uh, legea liber, privind libertatea, a, uh, libertatea sindicatelor a abolit complet libertatea sindicatelor. Aceștia sunt făcuți parte a ministerelor pentru care lucrează. De asemenea, mai este o, o lege care uh, le ia femeilor aproape toate drepturile, uh, mai ales începește uh, îmbrăcămintea islamică. Nu există așa ceva, de fapt. Doar este o modalitate de intimidare și de control. Uh, femeile n-au voie să călătorească uh, singure. E vorba pur și simplu de intimidare și de a folosi islamul ca pe un pretext. Uh, legea ordinii publice îi uh, penalizează pe oamenii care dau petreceri sau care uh, au petreceri de nuntă. De obicei sunt intimidate, le se confiscă proprietatea, microfoanele, megafoanele sunt confiscate conform acestei legi. Așadar, drepturile la opinie, la exprimare, la asociere, la adunare pașnică, toate aceste lucruri sunt uh, Uh, supuse controlului. Orice adunare mai mare de 5 persoane constituie o adunare ilegală și poți fi dat în judecată pentru asta. Economia țării, trebuie să menționăm ceva și despre asta, pentru că drepturile economice, culturale, sociale nu există. Sudan are o datorie de cam 50 de miliarde de dolari, investițiile au încetat, Uh, serviciul datorii externe a fost uh, stopat, exporturile și importurile sunt uh, afectate grav, valoarea monedei naționale a scăzut enorm și oamenii suferă și vedeți foarte mulți oameni, tineri mai ales, care nu își găsesc locul și acum cu tot ce se întâmplă în Irak și în în Siria există tendința de a se uita despre Sudan, dar în Sudan sunt foarte mulți tineri uh, care nu-și găsesc de muncă în țară și care încearcă să treacă prin Libia spre Europa și să, uh, și-și riscă viața. Sudan a, Sudanul a semnat cele patru convenții de la Geneva, inclusiv a patra convenție de la Geneva privind protecția civililor în timpul conflictelor armate. Însă, trebuie să citiți rapoartele pe care Amnesty International, Human Rights Watch și alte organizații le-au făcut în legătură cu războiul din Darfur și din uh, celelalte două regiuni unde există conflicte în țara noastră, acolo se vorbește despre faptul că civilii au fost bombardați aerian, s-au produs uh, violuri în masă. În afară de organizația uh, de securitate, de establishmentul de securitate, regimul a creat și niște forțe de intervenție rapidă, așa se numesc, care nu sunt de fapt decât o altă miliție de așa numiți arabi și așa numiți africani, pentru a distruge uh, moștenirea culturală și locurile de cult, uh, uh, bisericile, moscheile, casele și pentru a folosi religia ca armă de război. Cum a menționat colegul meu mai devreme, um, greșelile și crimele care s-au produs în Darfur au fost raportate nu doar în aceste rapoarte pe care le-am menționat, ci și într-un raport oficial al Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, în august anul trecut. Și uh, aceasta nu e o agenție care poate fi descrisă de occidentală sau anti-islamică sau anti-arabă. Este un, o agenție a Națiunilor Unite și și a informațiile din, de la UNAMID, o organizație creată de Consiliul de Securitate și de Uniunea Africană, tocmai pentru a proteja civilii din Darfur. Raportul biroului înaltului comisar pentru, refugia, pentru dreptul omului uh, trebuie citit pentru a vedea uh, atrocitățile care s-au produs bombardarea cu, cu bombe, cu fragmentație, violurile în masă și guvernul spune că un amit nu are mandat să se ocupe de situația drepturilor omului. Dar UNAMID a fost creat în comun de Uniunea Africană și de Consiliul de Securitate al ONU și mandatul său este renuit în, în fiecare an. Așadar, problema lipsei de mandat nu se pune pentru că Consiliul de Securitate acoperă totul, inclusiv non-membrii Națiunilor Unite, Organizația Națiunilor Unite. Așadar, ă, astfel de încălcări ale drepturilor au fost înregistrate peste tot. Vreau să spun un lucru despre așa numitul dialog pe care Uniunea Europeană și Troica au uh, uh, încercat să-l stabilească între guvern și opoziție. Fie că e vorba de opoziția armată sau de opoziția uh, internă civilă. S-a stabilit în martie o dată uh, de discuție conform rezoluției ONU. Guvernul nu s-a prezentat, a spus că a fost anunțat târziu și așa mai departe și în fine au spus uh, uh, uh, Thabo Mbeki, fostul președinte din Africa de Sud, uh, a primit mesajul uh, asta e o problemă sudaneză, o rezolvăm noi. Deci ei au uh, avut alegeri, au ales și au reales un guvern, au schimbat Constituția și uh, Uh, toate legile și acum, pe 10 octombrie, spun că vor un uh, dialog, deci peste câteva săptămâni. Un dialog cu cine? Opoziția spune trebuie, uh, e nevoie de măsuri de creșterea încrederii înainte de a veni la discuții. Și guvernul spune nu. Vom face dialogul cu oricine se prezintă și, desigur, în mod natural, asta înseamnă că guvernul nu, nu vrea să Uh, fie într-un forum în care se va dovedi în minoritate, se va găsi în minoritate. Asta este, uh, practic, uh, ce face guvernul. Guvernul nu vrea să stea într-o ședință în care, la o conferință care știe că e o minoritate, pentru că Partidul Național al Congresului nu este un partid majoritar în Sudan. Și în fine aș vrea să spun în concluzie, estimate doamne și domni, că instituția, drept, situația drepturilor omului în Sudan n-a fost niciodată mai proastă decât este acum, fie în general, fie în zonele de conflict. Și în special din aceste motive, sudul țării s-a rupt de Sudan și a format o altă, un alt stat. Din nefericire, suferind aceeași soartă în, conflict, în zone de conflict. Deci, uh, problema amenință unitatea întregii țări și stabilitatea întregii regiuni și am văzut câteva state africane, printre care și Sudan și recent uh, uh, Republica Centrafricană și înainte Somalia au, și Rwanda au trecut prin situații similare și știți exemplele acestea. Comisia, comunitatea internațională datorează poporului sudanez să oprească acest carnagiu și în fine vreau să spun că sunt recunoscător pentru ocazia de a vă vorbi și în uh, timpul limitat pe care îl avem uh, putem uh, să continuăm să vă îndemnăm să ajutați poporul sudanez să scape de nenorocirile care se bat asupra lui acum. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Mechimedani. Cred că cei care sunt prezenți nu uită tragedia poporului sudanez și dacă am organizat această audiere, a fost tocmai ținând seama de contextul internațional și de faptul că privirile comunității internaționale sunt îndreptate un pic în altă parte. Uh, am insistat pe să nu uităm ce se întâmplă în Africa și mai ales în Sudan. Nu uităm faptul că guvernul sudanez continuă să-și masacreze populația civilă Uh, prin bombardamente aeriene și că acum vorbim mult de refugiați, de criza refugiaților, dar să nu uităm că în Sudan există peste 2 milioane și jumătate de refugiați interni care trebuie și ei să fie obiectul reflexiei noastre și al Uniunii Europene, mai ales uh, în cadrul anașamentului proces Cartum. Uh, îi dau acum cuvântul domnului Suliman Baldo. Domnul Suliman Baldo este expert internațional recunoscut uh, peste tot, mai ales uh, pe lângă instituțiile ONU. El a lucrat mai ales cu Human Rights Watch și a fost directorul programului Africa al International Crisis Group și cred că se poate spune că este un uh, specialist recunoscut în cornul Africii Așadar, uh, sunt sigur că aveți multe lucruri să ne spuneți și vă vom asculta cu interes. Am, e... Mulțumesc. Stimați membri ai Comisiei Drepturile Omului din Parlamentul European, doamnelor și domnilor, sunt deosebit de onorat de a avea ocazia să <clears throat> vă vorbesc astăzi în această audiere specială privind situația drepturilor omului în Sudan. Colegul meu, uh, a subliniat că Sudanul are un cadru juridic care conține toate principiile și standardele internaționale cunoscute ale drepturilor omului. Uh, inspirându-se astfel din cele mai înalte standarde internaționale. Cu toate acestea, nu acest cadru juridic este cel care inspiră acțiunile guvernului, ci principiul supraviețuirii celui mai puternic. menținând o stare de teroare în rândul populației. Avem înregistrate încălcări deosebite grave la scară mare a drepturilor omului în zonele de conflict din Sudan. Vorbim despre crime de război, crime împotriva umanității, o realitate zilnică în regiunile Uh, afectate de război din Kurdufan de Sud, din uh, statul Nilul Albastru și uh, din Darfur. Șapte state din Sudan se află astăzi într-o situație de excepție, unde există mișcări care nu fac decât să ceară dreptate și pace și sunt uh, combătute din această cauză. Așadar, încălcări uh, deosebit de grave ale drepturilor omului în zonele de război și încălcări ale drepturilor politice și civile, a drepturilor socioeconomice în zonele urbane, unde Anumite cazuri se bucură de atenție datorită profilului victimelor. Cu toate acestea, cunoașterea situației de pe teren în zonele de conflict nu este suficient de detaliată. Este suficient să spunem că milioane de persoane cad victime politicilor guvernului peste tot în Sudan. Există astfel de situații dificile în Darfur, în uh, statul Nilul Albastru și în uh, Kurdufan. Și uh, politica guvernului a fost definită de către grupul la cel mai înalt nivel al Națiunilor Unite ca fiind o politică de um, pedepse colective împotriva statelor și localităților de unde sunt originare acele grupuri de oponenți. Acțiunile forțelor guvernamentale conduc la strămutarea acestor grupuri și la infracțiuni împotriva lor. Atacuri din partea miliților și grupurilor armate guvernamentale care au condus la numeroase cazuri de ucideri. În timpul campaniei uh, de vară din 2013-2014, din noiembrie până în iunie anul următor, forțele rapide de sprijin RSF niște forțe speciale de comando care se subordonează serviciilor um, secrete ale Sudanului au fost implicate într-un procedură de curățare etnică comparabile cu ceea ce s-a întâmplat uh, în uh, Darfur între 2003-2004. De altfel sunt aceleași uh, forțe, aceiași mercenari care acționează. Această forță a intervenit în, uh, în zonele muntoase și au atacat uh, numeroase uh, regiuni, conducând la strămutarea numeroase, a numeroase persoane, angajându-se în acte de viol în masă. s-a înregistrat o coordonare între acțiunile acestor um, forțe speciale și forțele armate sudaneze, lucru care a fost uh, denunțat de către um, uh, Națiunile Unite. S-a spus că 116.000 uh, de persoane au avut de suferit în urma acestor atacuri împotriva satelor și localităților din Sudan. E vorba de atacuri împotriva civililor ca parte dintr-o strategie militară. Nu e vorba de conflicte între rebeli. Iată de ce cerem guvernului sudanez să răspundă pentru aceste acte. De asemenea, în mai 2014, aceleași uh, uh, forțe au atacat 35 de uh, sate. În urma acestor Uh, acte, 30.000 de persoane au fost strămutate în conformitate cu raportul Consiliului de Securitate al ONU. În ianuarie, S-au înregistrat atacuri din partea mișcării de eliberare a Sudanului și uh, s-a ajuns la strămutarea a uh, 41.000 de uh, noi persoane. Este vorba despre uh, jafuri uh, în uh, zonele fertile, oamenilor li se iau pământurile, li se iau toate bunurile, sunt obligați să-și părăsească casele. aceste sate sunt considerate a fi suspecte pentru că, numai pentru că în uh, ele locuiesc aceleași grupuri etnice ca cele care constituie mișcările rebele. Suntem foarte atenți la soarta acestor um, sate și acestor comunități care sunt atacate de către forțele guvernamentale. Ei se află de altfel în, în vizorul comunității internaționale. Există de asemenea uh, bombardamente care au avut loc în zonele de război, bombardamente împotriva civililor, școli, convoaie uh, umanitare, uh, Prin urmare, astăzi 50.000 de persoane sunt uh, astăzi, uh, riscă astăzi uh, foametea și moartea prin, prin înfometare. Prin urmare, cerem Parlamentului European să facă presiune asupra guvernului sudanez pentru a nu mai uh, ținti în uh, civili, în infrastructură și în uh, elemente critice pentru supraviețuirea lor și să permită accesul organizațiilor umanitare în um, zonele din Kurdufanul de Sud și statul Nilul Albastru. Uh, trebuie să facem uh, presiuni pentru a se pune capăt blocadei umanitare. Uh, sunt blocate inclusiv activitățile comerciale și schimburile comerciale spontane între comercianți și locuitorii din zonele respective. Guvernul din Kurdufanul de Sud a interzis recent acest comerț local, amenințând uh, cu confiscarea bunurilor și închisoarea pe viață pe cei care nu se uh, supun. Există și un alt aspect al uh, războiului de la Darfur și anume conflictele intertribale. Există foarte multe miliții uh, din partea numeroase triburi din Darfur uh, Astăzi nu mai există niciun control al guvernului asupra acestor miliții din cauza uh, pierderii uh, veniturilor din industria petrolieră în urma um, independenței Sudanului de Sud. Sunt grupuri care acționează pentru a jefui bănci, pentru a uh, comite atacuri și jafuri și se înregistrează incidente frecvente de ucideri în masă în urma acestor conflicte intertribale din Darfur. În ianuarie 2013, într-un conflict între două grupuri pentru controlul asupra unei zone bogate în aur, s-au pierdut o mie de vieți de civili și de luptători într-un alt conflict între alte triburi în 2013. Din nou, mii de persoane au fost strămutate și de ambele părți ale acestui conflict au acționat uh, mercenari uh, plătiți și antrenați uh, de către guvernul sudanez în mai și în august 2014 și în mai în acest an. De ambele părți uh, au, s-au înregistrat 920 de decese. În mai, din, în mai um, în acest an s-a înregistrat, uh, în urma unui conflict dintr-o localitate sudaneză, de destrămutarea a 55.000 de persoane. Aceste conflicte intra, uh, intertribale lasă uh, o aparență de haos, însă în realitate sunt alimentate și finanțate de către forțele guvernamentale, uh, pentru că ele sunt cele care contribuie la militarizarea acestor triburi și guvernul este așadar uh, gata să accepte pierderile colaterale de vieți ale civililor și să mm, forțeze cazurile de strămutare a acestora pe motive etnice de origine în anumite triburi. 2,5 um, milioane de persoane au fost rămutate deja în urma războiului din 2003-2004 și este datoria comunității internaționale să ceară uh, guvernului din Sudan să răspundă pentru militarizarea civililor și pentru că a condus la o uh, situație în care autoritatea statului și a instituțiilor statului uh, nu este recunoscută în regiunile respective pentru uh, cazurile masive de strămutare și pentru faptul că nu face nimic pentru a uh, pune capăt acestei situații. Colegul meu a vorbit despre încălcările drepturilor fundamentale, dreptul la liberă asociere, dreptul uh, la apartenența confesională și uh, libera exprimare. Săptămâna aceasta, în ziarul de duminică, a apărut un desen animat care râdea de partidul aflat la guvernare, dar uh, ziarul a fost confiscat. După editare, pentru că s-a spus că nu e voie să se facă așa ceva și iată cum uh, sunt pedepsite din punct de vedere economic publicațiile care îndrăznesc să facă așa ceva. Vineri, guvernul a confiscat uh, și un alt, un alt ziar, și asta după ce a fost trimis la imprimare, pentru că conținea un raport care expunea un scandal cu privire la poluarea apei potabile. Reporterul a fost interogat, reținut de forțele de securitate. Asta ca să vă dați seama până la ce nivel se merge cu înfrânarea liberii asocieri și liberii exprimări. Mă opresc aici cu prezentarea mea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că acționez ca un jandarm al timpului, dar uh, trebuie să lăsăm uh, uh, suficient timp și pentru dezbatere și pentru întrebările din partea colegilor. Aș dori numai să subliniez apelul dumneavoastră către Parlamentul European. Uh, cred că puteți fi sigur că v-am auzit și aș mai adăuga două lucruri în urma intervenției dumneavoastră. Ați vorbit despre crime de război și crime împotriva umanității. Aș uh, reaminti că domnul Omar Bashir este în continuare, face în continuare obiectul unui mandat um, din partea Tribunalului Penal Internațional. A participat în Africa de Sud la summitul Uniunii Africane. În primăvara anului trecut au avut loc alegeri, nici nu știu cum să le numesc, um, simulacru de alegeri, ocazie cu care s-au înregistrat numeroase arestări și o masivă cenzură a mass mediei. Și în uh, iulie acest an a avut loc arestarea, condamnarea la biciuire și executarea în piața publică a unui uh, lider al opoziției, o pedapsă care nu mai fusese niciodată aplicată în Sudan, în Sudan de la venirea la putere a domnului Omar al-Bashir. Doresc acum să dau cuvântul colegilor care vor să se exprime și aș uh, mai adăuga în fața invitaților noștri că ne aflăm într-o după-amiază destul de încărcată. Trebuie să fim uh, în același timp prezenți și la o ședință a Comisiei AFET, ceea ce nu facilitează prezența uh, unui număr mai mare de colegi. Doamna Valenciano dorea să ia cuvântul. Vă rog. I will speak Spanish. Voi vorbi spaniolă deci veți avea nevoie de ca cască. Asta o înțelege spaniola. Super! Eh, bueno, en primer lugar quisiera... În primul rând, Aș vrea să vă mulțumesc că ați venit la această reuniune de subcomisie parlamentară, că ne-ați oferit toate aceste informații și că ați făcut o analiză a acestei situații teribile cu privire la ce se întâmplă în uh, Sudan. Și uh, aș vrea să știți că doamna Vergia este o activistă în mai multe părți ale lumii Iar în ceea ce vește Sudanul, și acolo domnia sa e foarte activă, aveți un uh, eurodeputat important care apără democrația în statul dumneavoastră. Și în al treilea rând, uh, iată întrebarea specifică. Mă gândesc că sunt și oameni de la SAE aici. Ce credeți că ar trebui să facă urgent Uniunea Europeană pentru a facilita procesul politic din țara dumneavoastră sau uh, dacă apare o degradare a procesului politic, ce ar fi nevoie să se facă în, pentru a remedia situația? Ce credeți că ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a vă ajuta să ieșiți din acest impas în care vă aflați acum? Trebuie să știm asta și trebuie să știm ce așteptări aveți dumneavoastră din partea Uniunii Europene, care sunt rezultatele pe care le-ați uh, uh dori să le vedeți în urma unor întâlniri de acest tip. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, completez acum uh, întrebarea dumneavoastră. Uh, Mai ales pentru că ne-ați atras atenția um, asupra faptului că au fost create numeroase miliții de către forțele guvernamentale și care um, au scăpat de sub orice control. Uniunea Europeană, prin statele sale membre, negociază în prezent în procesul de la Khartoum unde este vorba despre combaterea traficului de ființe umane. Discutăm aici cu guvernul din Sudan și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre acest uh, tip de obiective în cadrul juridic, politic, așa cum este el astăzi în, uh, în Sudan. Can you Yes, uh, considering what... Uh, Răspunsul. Da, în ceea ce privește ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, e un blocaj, un blocaj uh, în ceea ce privește evoluția politică din Sudan. Și eu cred că Uniunea Europeană, cu uh, know-how-ul său, a oferit Sudanului 90 de zile pentru implementarea dialogului comprehensiv. Pentru prima dată, Uniunea Europeană oferă un ultimatum unui stat membru fondator, pentru că Sudanul a fost uh, un membru fondator al uh, Uniunii Africane. Deci, uh, rectific, Uniunea Africană oferă un ultimatum. Deci este pentru prima dată când se oferă un ultimatum și ce se întâmplă când se va ajunge la New York cu această cauză? <clears throat> S-a făcut o delegație la Beijing și uh, mi s-a spus uh, lăsați-i să trimită rezoluția, o vom trata această rezoluție ca și pe celelalte. E destul de clar. Data de 10 octombrie nu va fi o dată a dialogului, va fi un dialog al morții. Dialogul nu include opoziția politică, nu include ruptătorii din cele trei regiuni, nu include societatea civilă. Deci, guvernul, cu proprii săi aliați, se află în situația de acum. Nu știu uh, cum s-a ajuns la așa ceva, dar uh, aceasta este coaliția Așa înțelegem că se vor desfășura lucrurile pe data de 10 octombrie și deci trebuie să vedem ce se întâmplă după această dată și ce va face Uniunea Africană după acele 90 de zile și cum va reacționa mai apoi Uniunea Europeană. O una dintre prioritățile importante care ar putea veni de la SAE ar fi să facă presiuni pe lângă guvernul uh, sudanez ca să ridice blocajul umanitar și să deschidă accesul ajutorului umanitar în regiunile afectate, pentru că unele dintre comunitățile care trăiesc acolo, după un sezon ploios devastator, deja se confruntă cu malnutriția severă, potrivit uh, declarațiilor și analizelor uh, de la fața locului ale organizațiilor umanitare și se va ajunge la situații și mai grele. Uh, sezonul agricol a eșuat, așa că lupta acestei comunități este acum una de supraviețuire, luptă care a fost înfrânată, fiindcă cinci ani de zile au avut loc bombardamente ale, din partea guvernului, au fost vizați uh, civilii și aceștia n-au mai putut să cultive nimic, deoarece n-au mai putut uh, sădi absolut uh, nimic și și dacă au făcut asta, n-au avut acces la teren din cauza bombelor de tip cluster aruncate de către guvern, lucru care s-a întâmplat uh, în Blue Nile, la Darfur uh, și așa mai departe. O, țelul acestui tip de acțiune este acela de a pedepsi o populație nevinovată, de a, o, uh, de a împiedica accesul la hrană. Este o armă periculoasă de război utilizată în mod frecvent. Nu vreau să spun mai multe aici pentru că este destul de clar. Mii de oameni sunt uh, acum în pericol, prioritatea fiind aceea de a-i salva. În ceea ce privește procesul de la Khartoum. Danul este o țară de tranzit pentru, țări din, pentru migranți din cornul Africii. De aceea avem aceste posibilități de a, a caza acești oameni și de aceea e nevoie de ajutor economic. Dar, dacă ne uităm puțin la profilul oamenilor care pleacă din Libia către Grecia, Italia, Cipru și așa mai departe, vă veți da seama că mulți sunt sudanezi. Se întâmplă asta deoarece e generație întreagă pierdută în Darfur, oameni care, disperați, nu mai au cum să își asigure traiul în Sudan. Sunt sistematic discriminați. Sunt oameni care își pun viața în pericol trecând Mediterana pentru a găsi o oportunitate aici, în Europa. Deci Sudanul este parte a problemei și trebuie să-și asume răspunderea în uh, analizarea factorilor care îi determină pe tineri să plece. Sunt uh, tineri pregătiți, sunt tineri disperați din punct de vedere economic care pleacă de la locuri de muncă ce nu le permit un trai decent. Așa că pun totul în joc și trec Mediterana haideți uh, să determinăm Sudanul să abordeze conflictul la originea sa. De ce pleacă tinerii din Sudan? Să nu venim cu același uh, argument cum că Sudanul ar fi pur și simplu o țară de tranzit pentru uh, migranți. Mulțumesc! Mechemedani a oublié quelque chose. Mulțumesc, cred că domnul Mechemedani a uitat ceva. Un... Back from... Un lucru mărunt. Mă întorc de la Geneva, unde se întrunește Consiliul pentru Drepturile Omului, iar, uh, după cum bine știm, Sudanul e în proces de construire de capacități și așa mai departe. Noi credem că ceea ce s-a descris acum nu este o chestiune de cooperare tehnică sau de construire de capacități. Am lucrat foarte mult cu Comisia pentru Drepturile Omului și acum pentru, cu Consiliul. Comisia a fost înlocuită de Consiliu, fiindcă era puternic politizată. Dar la fel se întâmplă și acum. Oricum, nu despre asta este vorba, de fapt. Și ce voiam să spun este că mulți acum se întreabă dacă să rămână articolul 10 sau nu și dacă da, să existe o comisie de anchetă care să verifice dacă ce s-a spus astăzi aici este adevărat sau pur și simplu propagandă a ă, opoziției. Deci e nevoie de o comisie de anchetă, ar fi un lucru care să spună lumii întregi ce se întâmplă. Pentru că acum se spune că nu mai e nicio problemă, pe când poporul clar suferă din cauza deplasărilor interne, a foametei, lucruri care trebuie investigate. Mulțumesc. Je vais donner la parole à, à la commission. Dau acum cuvântul uh, Comisiei, Serviciul de Acțiune Externă. Dacă domnul Chrysler dorește să intervină. Dacă nu, Am aici un studiu al Centrului Simon Scotch pentru prevenirea genocidului. Se pare că în Africa, conform acestui studiu, Sudanul este zona cea mai amenințată de genocid acum. După situația din Birmania, Sudanul este așadar locul cel mai periculos din acest punct de vedere. Vă semnalez acest element care cred că a apărut ieri. Așadar, Domnule Chrysler, vă dau cuvântul, sunteți adjunctul uh, șefului de unitate de la Serviciul de Acțiune Externă, care se ocupă în special de Cornul Africii. Patru minute maxim. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea de asemenea să mulțumesc uh, vorbitorilor de astăzi pentru analiza și opiniile pe care le-au Uh, împărtășit și trebuie să spun că într-o mare măsură sunt absolut de acord cu ce a spus. Audierea de astăzi privind situația drepturilor omului în Sudan este una binevenită, pentru că tocmai am discutat cu statele membre săptămâna trecută în Consiliu tendințele legate de drepturile omului în Sudan și această discuție a fost bazată pe un uh, raport din partea șefilor de misiuni UE de la Khartoum, un raport care a acoperit un an întreg și șefii de misiuni UE la Khartoum au ajuns cu toții la aceeași concluzie uh, pe care am auzit-o și noi astăzi aici, și anume că situația drepturilor omului în Sudan nu dă dovadă de niciun fel de îmbunătățire, din contră, în unele aspecte s-a deteriorat Așadar, suntem foarte recunoscători să fim invitați astăzi la această audiere. Știți că relațiile politice între Uniunea Europeană și Sudan sunt foarte dificile din cauza, în special, a mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale împotriva președintelui Bashir și pentru că Parlamentul sudanez a decis să nu ratifice parteneriatul, acordul de parteneriat Cotonou. Asta limitează cooperarea pentru dezvoltare și dialogurile pe care putem să le uh, lansăm cu reprezentanții ai guvernului sudanez și pe acest fundal uh, este clar, cred, și suntem de acord că această țară are nevoie de o transformare politică profundă și cuprinzătoare pentru a realiza pacea, stabilitatea, reconcilierea și dezvoltarea. Și toate eforturile naționale și internaționale către aceste obiective merită, evident, susținerea noastră. Vreau doar să fac uh, un comentariu în legătură cu procesul Khartoum, pentru că, într-adevăr, Sudan este o țară importantă din punct de vedere al migrației și nu e doar o țară de tranzit, este și o țară de origine și chiar și o țară de uh, destinație pentru refugiați din alte țări din cornul Africii. Deci, Credem că așa numitul proces Cartum, care este un forum regional de dialog pentru țările din cornul Africii privind migrația, este o ocazie importantă pentru noi de a discuta cu Sudanul uh, cauzele uh, principalele migrației și concluziile care ar rezulta din acest dialog ne-ar putea ajuta să îmbunătățim condițiile, situația generală și să putem aborda chestiuni pe care altfel nu le-am putea aborda cu guvernul sudanez. Așadar, uh, suntem nerăbdători să asistăm la un dialog concret în cadrul acestui proces Cartum și, în al doilea rând, doamnă președinte, în ce privește dialogul național, sunt foarte dezamăgit să văd cum acest dialog s-a transformat într-o fundătură. Uh, Uniunea a fost foarte activă și a încercat să faciliteze și să ajute acest dialog național pentru că el să poată avea loc într-un mediu cât mai propice. Întotdeauna am am subliniat faptul că acest dialog trebuie să fie inclusiv, inclusiv și că și am uh, emis uh, declarații publice din acest punct de vedere, susține rolul Uniunii Africane și uh, de asemenea reprezentantul special pentru Cornul Africii are o funcție foarte importantă aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a interveni. Doamna președinte, mă scuzați, știu că de obicei nu se procedează așa, dar eu uh, doresc uh, calculele să fie cât mai precise și profit de faptul că sunt președinte. Uh, nu ați răspuns la întrebarea pe care v-am pus în legătură cu procesul Cartum. Noastră v-ați referit la două proiecte. Aș vrea să ne spuneți mai mult, pentru că eu din ce știu despre procesul Cartum este că se bazează pe două axe, în principal informarea resortisanților statului membru în legătură cu riscurile implicate de o venire în Europa și, în al doilea rând, pe lupta împotriva traficului de persoane. Ținând seama de ce ni s-a spus, repet întrebarea mea, cum credeți uh, că veți putea acționa în mod concret? Uh, Fiind și la Comisia Libe urmăresc când aproape chestiunile legate de migrație și știu foarte bine că Sudanul este și țară de tranzit, și de origine, și de destinație a migrației. Deci, uh, miza aici este foarte complexă, complicată, dar drepturile omului sunt foarte importante în acest context, așadar, ce tip de proiect uh, va susține uh, Uh, Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația sudanezilor și pentru a îmbunătăți uh, situația drepturilor omului. Pentru că fără uh, măsuri concrete nu se va întâmpla nimic. Deci eu consider că în loc să susțină procesul de pace, prin procesul Cartum, uh, Uniunea Europeană dă o legitimitate internațională domnului Bashir, care se folosește de această acoperire, ca să spun așa, tot timpul. Deci care sunt uh, proiectele concrete care vor permite să facă progrese în acest domeniu? Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, procesul Cartum este mai întâi un forum pentru dialog, deci aduce la oaltă toți reprezentanții țărilor Uniunii Europene și din Cornul Africii, de asemenea, este de asemenea un forum în cadrul căruia, în mod ideal, uh, se obțin acordul legătură cu proiecte foarte concrete. Am avut primele ședințe în contextul procesului Cartum, uh, și ne-am uitat la primele propuneri care au venit uh, din diferite părți și de la țările din regiune și de la statele europene. Nu am reușit încă să ajungem la punctul la care să discutăm exact proiecte concrete, dar în general aceste proiecte, adică uh, procesul cartum uh, uh, este despre lupta cu traficul ilegal de ființe umane, deci acest proces este menit în special să îmbunătățească situația din acest punct de vedere și în contextul mai larg Asta face parte din, uh, sigur, situația din Cornul Africii, dar și din Sahel și alte țări africane. Și la summitul uh, privind migrația UE Africa din La Valeta, Comisia va prezenta o propunere pentru un fond uh, dedicat acestei regiuni cu alocări foarte importante și acest fond este menit să financeze proiecte pentru a menite să, luptez, să lupte cu cauzele reale ale migrației în uh, uh, zona respectivă, Sahel, Africa de Nord, Cornul Africii. Nu știu dacă uh, răspunde la întrebarea noastră ceea ce am spus eu. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste precizări. Cred că suntem destui cei care urmărim, vom urmări cu atenție summitul uh, de la Valeta, pentru că vor fi discuții cu o miză foarte mare acolo și pe măsură ce avansează procesul de pace, care mi se pare esențial, uh, lucrurile probabil se vor îmbunătăți. Am uitat să menționez eforturile domnului Rândos, care este acolo la fața locului. Cred că trebuie subliniat acest lucru. Știu că urmărește toate aceste chestiuni cu multă atenție și cred că de asemenea trebuie să mulțumesc invitațiilor noștri. Așadar, mulțumesc domnule Rândos și sper că nu vă supărați dacă îi mulțumesc în special lui Amin Mechi Medani pentru că a venit uh, să ne vadă, pentru că a reușit să vină să ne vadă în ciuda tuturor dificultăților cu care s-a confruntat și sper că vor fi și alte ocazii de a veni la Parlamentul European. Mulțumesc uh, foarte mult amândurora. je suis désolée. C'est la vie. Donc bonjour. Euh, bonjour. Donc nous avons souhaité. Euh... Bună ziua. Am dorit să organizăm o audiere cu ocazia aniversării Zilei Mondiale de luptă împotriva pedepsei cu moartea nu cred că mai trebuie să reamintesc atașamentul Parlamentului European față de abolirea pedepsei cu moartea și atașamentul tuturor instituțiilor europene, dar în special al Parlamentului European, pentru că în rezoluțiile noastre am uh, exprimat uh, și am reamintit în mod regulat acest atașament vreau să spun că lucrurile evoluează într-o manieră contrastantă și că numărul de țări care au instaurat moratorii ale pedepsei cu moartea sau suspendat complet pedepsa cu moartea uh, continuă să crească și unele state din Statele Unite merg în această direcție, dar există totuși evoluții amestecate mai ales în Asia și de aceea își dau importanță specială acestui continent uh, și mai ales uh, în cadrul luptei împotriva toxicomaniei este, uh, există o tendință de a restabili pedapsa cu moartea în țări în care acum sunt în moratoriu. Deci cred că este important să consacrăm un moment în Parlament eh, discuție situației globale pe această chestiune și eh, vă suntem recunoscători că ne ajutați. Îl avem alături de noi pe domnul Nichols de la Amnesty International, domnul Dan Dolan, care este reprezentant Europrise, o organizație bazată în Marea Britanie și domnia sa se va referi tocmai în legătură la acest subiect al legăturii între traficul de droguri și uh, pedapsa cu moartea. Domnul Nicolate, nu cred că trebuie să-l mai prezentăm, și care ne va prezenta o analiză a situației în diferite regiuni. Uh, David Nichols va fi primul. Uh, cât va vorbi fiecare? Cam 10 minute? 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum ați spus, voi începe cu câteva cuvinte legate de tendințele generale privind uh, utilizarea de pedepsei cu moartea în lume și după aceea colegii vor intra în detalii specifice. Pentru început, există unele vești bune. Astăzi 140 de țări uh, au abolit uh, de iure sau de facto pedepsa cu moartea și execuția au loc în mai puține țări decât în trecut. Avem statisticile pentru anul trecut, deci pentru 2014. Uh, în 2014 am uh, a avut 607 uh, execuții, cel puțin în 42 de țări din lume și peste, cel puțin 2466 de oameni din 55 de țări sunt condamnați la moarte aceste cifre trebuie luate cu un mare drop de sare, un mare bob de sare, pentru că nu includ China. Nu am inclus China în statistica noastră globală din 2009, pentru că este imposibil să avem surse credibile statistice pentru China. Uh, țara încă nu, în continuare nu dă statistici oficiale, am provocat să facă acest lucru, dar ei refuză. Totuși putem estima că mii de oameni sunt executați, sunt uh, condamnați la moarte și executați în China în fiecare an, uh, practic mai mult decât în tot restul lumii la Olanda. Odată ce am spus asta, există totuși o tendință de scăderea pedepsei cu moartea în lume. Execuțiile au loc în special în, 10, în 5 țări, China, cum am spus, Iran, Arabia Saudită, Irak, și Statele Unite. În Europa, Belarusul continuă să fie singura țară din Europa și Asia Centrală care mai pune în aplicare pedapsa cu moartea. Africa, în calitate de regiune, a făcut cele mai bune mișcări pentru a, elimina pedapsa cu moartea. Trei țări, trei uh, țări, Guinea Ecuatorială, Somalia și Sudan uh, sunt uh, pe lista celor care execută. Statele Unite rămân singura țară din uh, continentul american care uh, mai pune în aplicare execuții, dar numărul a scăzut în 2014, continu continuând tendința de declin din ultimii ani, tendința continuă de declin. Totuși, Asia, uh, Orientul Mijlociu și Africa de Nord sunt cele mai problematice regiuni din lume în ce privește pedapsa cu moartea. Recent am văzut o creștere a execuțiilor, iar Uh, în Irak, Iran și Arabia Saudită. Uh, aceste trei țări reprezintă peste 90% dintre toate execuțiile din regiune. Dacă ne uităm la 2015, deci la tendințele pe care le-am văzut în primele 8 luni ale acestui an, am văzut atât uh, unele evoluții pozitive cât și unele care ne îngrijorează. Pe partea negativă, mai întâi, am văzut că s-au reluat execuțiile în Indonezia și în Pakistan a fost o creștere bruscă a execuțiilor uh, uh, și Pakistanul tinde să devină unul dintre, uh, dintre țările din topul execuțiilor. Aceste țări au folosit, drept scuză, lupta împotriva terorismului pentru a reintroduce execuțiile. În al doilea rând, Iranul Uh, pare să depășească cifrele din 2014. Este o creștere fără precedente a execuțiilor din Iran. Au fost, în ultimele șase luni, uh, a crescut foarte mult numărul acestor execuții și dacă continuă, vom vedea că numărul acestora va, tre- va trece de 1000 până la sfârșitul anului. Uh, în contextul european și al începerii unei noi relații cu Iranul, E foarte important să ne asigurăm că această chestiune este abordată încă de la început în relația noastră. În al treilea rând, Arabia uh, Saudită a executat deja mai mulți oameni anul acesta decât în tot anul 2014. A existat o creștere a numărului de execuții în Arabia Saudită. Probabil ați văzut că am publicat un raport uh, complet privind această țară luna trecută. 175 de oameni au fost executați mai puțin de un an împreună cu toate celelalte încălcări a drepturilor omului pe care le-am văzut în această țară, uh, am putea spune că este timpul pentru o regândire urgentă a relațiilor Uniunii Europene cu Arabia Saudită și să punem drepturile omului în centrul acestei relații. Deja în 2015 uh, am, uh, avem trei țări care au abolit pedapsa cu moartea în primele trei luni ale anului, Madagascarul, Fiji și Surinam. Și alte două țări sunt aproape de a aboli pedapsa cu moartea, și anume Mongolia și Corea de Sud. Cum spuneam, mișcarea aboliționistă și în Statele Unite crește uh, în intensitate. Uh, Alaska a devenit al 19-lea stat aboliționist în Statele Unite. Așadar, țările care execută oameni sunt în minoritate. Mai mult de jumătate din țările lumii au abolit cu moartea. Privind spre viitor, uh, ce putem face ca să încercăm să combatem uh, pedapsa cu moartea, mai ales în acele țări în care ea a devenit uh, din ce în ce mai mult o tendință stabilită. Trebuie să fim clari în declarația noastră publice că pedapsa cu moartea este o încălcare a drepturilor omului și că trebuie abolită. Odată ce am spus asta, Există modalități de a contribui la abolirea pedepsei prin uh, pași intermediari și prin uh, angajarea unui dialog și prin a ne asigura că este clar că uh, pedepsa cu moartea nu abolirea pedepsei cu moartea nu înseamnă o cerere de creare a unei impunități pentru crime. Și ne uităm, să ne uităm la ce pot face Parlamentul, ONG-urile și societatea generală mai întâi, un scop trebuie să fie întărirea sistemului de, judiciar și respectarea standardelor în acele țare. în acele țări inclusiv uh, standarde minime pentru pedepsa cu moartea. Multe dintre țările care păstrează pedepsa cu moartea o folosesc în uh, contravenție cu legislația internațională și standardele internaționale. De exemplu, avem uh, procese incorrecte, extragerea de mărturii prin tortură sau tratamente uh, inumane, Afganistan, Bahrain, Bangladesh, China, Egipt, Iran, Irak, Corea de Nord, Arabia de Saudită. E o listă foarte lungă de țări care fac acest lucru avem țări care în continuare folosesc pedapsa cu moartea împotriva persoanelor minore. De exemplu, țări cum uh, sunt Egiptul, Iranul, Maldivele, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudită, Sri Lanka și Yemen. Avem alte țări care continuă să folosească pedapsa cu moartea împotriva unor persoane cu dizabilități mentale sau intelectuale, de exemplu Indonezia, Japonia, Malaezia, Pakistan, Trinidad, Tobago și Statele Unite. În alte țări uh, și uh, alte crime în afară de uh, asasinate intenționate sunt supuse pe cu moarte. De exemplu, pentru trafic de droguri și alte delicte legate de droguri. De asemenea, pedapsa cu moarte este folosită în mod disproporționat împotriva celor săraci, a minorităților rasiale, religioase, etnice. O a doua modalitate de a avea un contact cu aceste țări și de a încerca să uh, eliminăm pedeapsa cu moartea este uh, eliminarea sentințelor obligatorii la moarte. Acestea sunt uh, împotriva drepturilor omului pentru că nu permit nicio posibilitate de a ține seama de circunstanțele personale ale uh, uh, condamnatului. Și aceste sentințe obligatorii continuă să fie impuse în Barbados, Iran, Malaysia, Pakistan, Singapore și Trinidad Tobago. În al treilea rând, în continuare încercăm să reducem domeniul de aplicare al pedepsei cu moartea în aceste țări. Indivizii continuă să fie condamnați la moarte pentru infracțiuni de terorism definite foarte vag, pentru blasfemie, apostazie, trădare, pentru colaborare cu entități străine și pentru alte delicte Uh, fie că au dus, fie că n-au dus la pierderea de uh, vieți omenești. Uh, această temă împotriva pedepsei cu moartea este foarte importantă, mai ales în ce privește legătura cu încălcările legii legate de traficul de droguri și având în vedere că va fi o convenție pe această temă anul viitor. Trebuie să transmitem uh, cât mai multă informație care să demonteze mitul pedepsei cu moartea ca efect de prevenire a criminalității. Nu există nicio dovadă că acest lucru se produce. Și prea multe guverne din toată lumea cred că pot folosi probleme, pot rezolva probleme politice urgente sau sociale prin executarea sute de prizonieri. Prea mulți cetățeni în prea multe țări sunt încă uh, ignora, ignoră faptul că această pedeapsă nu duce la mai multă protecție și la mai multă brutalitate. Și în fine, ultimul comentariu, trebuie să folosim inițiativele locale uh, de abolirea pedepsei cu moartea oriunde există, mai ales inițiativele locale, prin uh, contact cu organizațiile locale, cu instituții, grupuri și pentru a susține uh, aboliționismul, inclusiv prin pași intermediari. Așadar, colaborăm cu organizații locale pentru a oferi susținere tehnică, pentru a întări sistemul de, de justiție, pentru ca aboliționismul să devină un prim răspuns important din partea sistemului juridic însuși, de la răzbunare la reabilitare și la prevenirea criminalității respectând drepturile omului. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Je vais... Mulțumesc foarte mult. O să dau direct cuvântul uh, lui Dan Donan, reprezentantul Reprive, care își va uh, concentra intervenția pe problema uh, pedepsei cu moartea și a traficului de droguri, pentru că este tema zilei internaționale împotriva uh, pedepsei cu moartea din 10 octombrie. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult lui David și lui Amnesty pentru această prezentare care ne ajută foarte mult să vedem care este vederea de ansamblu asupra lucrurilor și pe bună dreptate trebuie spus că în plan global pedeapsa capitală e în scădere, dar vedem că există și o, uh, un invers al acestei situații când vine vorba de delicte cu privire la droguri. Și ajungem într-un punct de criză, pentru că vedem uh, că din ce în ce mai mult se acordă pedepsa capitală pentru delicte cu privire la droguri. Europa are un rol critic de jucat când vine vorba de uh, stoparea acestei tendințe și, da, Europa în forurile internaționale are o poziție puternică împotriva pedepsei capitale în uh, caz de delict uh, cu droguri. Dar există un factor mare în ceea ce privește înfrânarea luptei Europei în acest domeniu, pentru că Uh, e vorba de faptul că Europa trebuie să ofere sprijin în ceea ce privește uh, situația cu uh, persoanele care transportă droguri. Europa vrea să rămână un lider în lupta împotriva pedese capitale în aceste delicte. Trebuie să nu mai existe niciun fel de contradicții în plan global. Europa nu poate să spună că este un lider în lupta împotriva pedepsei capitale în a, și în același timp să încurajeze pedepsa capitală în circunstanțe care contravin uh, legislației naționale. Noi nu credem că este o dilemă imposibilă pentru statele europene. Este pur și simplu un caz de implementare implementare eficientă a angajamentelor existente. Și este un lucru care poate fi obținut, uh, menținând uh, cooperarea cu state precum Iranul și Pakistanul în domeniul narcoticelor. Noi credem că dacă vrem să obținem rezultate, trebuie să acționăm rapid, pentru că Chiar acum se discutează noi mecanisme de sprijin pentru statele care implementează pedeapsa capitală în clas de delicte cu droguri. Trebuie să spunem că contribuabilii europeni nu mai vor să-și vadă banii în, băgați în practici pe care Europa, din punct de vedere fundamental, le condamnă. Noi credem că eurodeputații au un rol cheie de jucat aici și de aceea uh, având în vedere că există ziua mondială împotriva pedepsei capitale, cerem o rezoluție care să spună clar care este poziția Europei. Fondurile europene n-ar trebui cheltuite pe operațiuni care uh, duc la uh, Uh, pedepsirea uh, infractorilor cu droguri și mai târziu executarea acestora. Să vă spun care este situația în plan global. Cam 33 de state aplică pedepsa capitală pentru delicte cu droguri și Harm Reduction International a estimat că există 1000 de uh, implementări ale pedepsei capitale anual. Există un mic grup de state care implementează pedepsa capitală, cum spunea și David, China, Iran, Arabia Saudită, Vietnam, Malaezia și Singapore. Dar, în plan global, uh, pedeapsa capitală scade, dar uh, ea ia amploare doar când vine vorba de delictele cu privire la droguri. Și asta se întâmplă din cauza că aceste state a luat amploare implementarea pedepsei capitale. Da, iau exemplul Iranului, de exemplu. În anul 2014, execuțiile au fost de um, în număr de 367. În acest an, 394. Acest număr pare mic. Dacă credem asta, atunci ceva nu este în regulă. Și în Arabia Saudită lucrurile au escaladat pentru că rata executărilor uh, s-a dublat în acest an și uh, în ceea ce privește implementarea pedepsei capitale, uh, în raportul Amnesty International s-a constatat că proporția a crescut de la 4% în toate uh, executările în 2010 la 47% în uh, anul 2013, deci o creștere uh, progresivă an de an și progresul, pro, um, trendul, trendul acesta continuă. Deci uh, există în ce în ce mai mulți oameni care își pierd viața astfel și ne îngrijorează și situația din alte state care în trecut nu uh, trimiteau la moarte uh, infractori care se făceau vinovați de delicte cu droguri. De exemplu, Indonezia face acum asta. În Indonezia a existat un moratoriu care a fost înlăturat pentru a reuși să stăvilească traficul de droguri. 40 de oameni au fost uh, executați anul acesta, inclusiv o persoană care suferea de o boală mentală care, și care nu și-a dat seama de ceea ce se întâmplă decât în momentul în care s-a tras asupra lui. Iar Pakistanul, de exemplu, e acum un stat vizat pentru că, după cum poate că știți, Pakistanul a înlăturat moratorul cu privire la pedeapsa capitală uh, la începutul acestui an și de atunci a executat 240 de persoane și a devenit uh, cea de-a treia națiune în lume care aplică pedeapsa capitală, depășind Arabia Saudită. Vedem uh, foarte clar uh, care este tendința, vedem cum se încalcă convențiile internaționale, au fost, de exemplu, spânzurați mulți minori, nu se respectă regulile unui proces echitabil, și mai mult decât atât sunt uh, pedepsiți uh, cu pedepsa capitală oameni bolnavi mental. Uh, chiar aseară Pakistanul a um, oprit temporar executarea unui om handicapat care și s-a spus că are nevoie de mai mult timp pentru a-și da seama da, cum poate să pânzure o persoană care se află, care este într-un scaun cu rotile. Situația este cât se poate de sumbră și ce ne îngrijorează și mai tare este care este rolul Europei în această, în această tendință. Situația globală este una oribilă și ne îngrijorează faptul că statele europene cu Comisia Europeană ce fac de fapt, um, într-un fel sau altul, încurajează aceste practici extrem de punitive în ceea ce privește contracararea uh, infracțiunilor cu droguri. Practic, e finanțată această... Uh, sunt finanțate operațiuni uh, de uh, arestare a traficanților de droguri din țările menționate anterior. Mai mult de 60 de milioane de euro au fost uh, oferit unor programe de narcotice din aceste state care uh, susțin pedeapsa capitală, inclusiv uh, Iranul și Pakistanul. S-a mers de la pregătirea poliției până la uh, pregătirea uh, ofițerilor de frontieră, unde de fapt sunt prinși traficanții de droguri, cu sisteme de um, scanere corporale, uh, mecanisme cu infraroșu de identificare a infractorilor pe întuneric și așa mai departe. Iar uh, UNODC, uh, organizația ONU, se opune foarte clar acestor practici, dar vedem că există pe de altă parte programe UNODC care încurajează Um, practici uh, ce contravin propriilor principii. Și de aceea se ajunge la situații în care în Iran și Pakistan iau amploare, uh, ia amploare numărul uh, pedepselor capitale oferite. Mai mult decât atât, nu e niciun secret că se întâmplă asta. De fapt, forța, de fapt autoritatea de antinarcotice din Pakistan publică pe propriul, pe propria pagină de internet, care sunt, în ghilimele fiind spus, realizările sale și se mândrește cu numărul pedepselor capitale. Se discută foarte deschis uh, despre aceste cazuri. Noi am identificat uh, clar anumite cazuri în care și Europa a fost uh, implicată. Am identificat, de exemplu, o situație în care un afgan de 15 ani a fost spânzurat în anul 2014 în Iran pentru că transporta heroină din Afganistan în Iran. În perioada arestării sare, multe state europene finanțau un program de 5,4 milioane de, de dolari în proiecte uh, care de fapt au ajutat la uh, arestarea tânărului respectiv. Erau programe de pregătire profesională a ofițerilor, ofițeri care chiar l-au prins pe acest tânăr Și asta pentru uh, a eficientiza combaterea traficului de droguri. Nu e radical când spun că asistența europeană de acest gen duce la executări. Mai multe state, precum Danemarca, Irlanda și Regatul Unit, au recunoscut această problemă și au uh, oprit finanțarea Iranului, fiindcă, așa cum s-a spus într-o evaluare a guvernului danez, donațiile acestea duc la pedepsa capitală. Dar, din păcate, aceste state nu au făcut la fel și în ceea ce privește Pakistanul. UNODC, care administrează mare parte din această finanțare, are o politică clară în ceea ce privește pedeapsa capitală pe traficul de droguri. Se spune că dacă executările continuă în state precum acestea, fără niciun fel de garanție uh, a unui moratoriu, atunci ar trebui ca măcar temporar să fie înghețată finanțarea sau să fie retrasă pe de-a întregul. Însă, de când a fost publicat acest mesaj, nu s-a făcut nimic și asta a fost în 2011. Eu nu vreau ca statele europene să nu mai coopereze pe o probleme de droguri în Pakistan și Iran. Înțelegem că statele europene vor să atingă obiectivele cu privire la traficul de droguri uh, și asta în uh, terțe state, dar spunem că, dată fiind această realitate sumbră, ajutorul de contranarcotice ar trebui să vină cu niște clauze de garanție care să facă în așa fel încât uh, banii contribuabililor să nu mai financeze uh, implementarea pedepsei capitale. UNODC promite o, uh, o finanțare multianuală pentru Iran și Pakistan. Și acum uh, negocierile sunt în derulare, iar statele membre trebuie să-și aducă și ele contribuția. Înțeleg că nu mai am timp, dar apreciez foarte mult că am avut posibilitatea de a interveni astăzi aici. Dacă acțiunile de contra pe contranarcotice vor continua cu țări precum Iran și Pakistan, atunci ar trebui să existe niște clauze de salvgardare care să țină cont de politicile europene ce nu trebuie să financeze pedeapsa capitală. Astăzi vrem să existe o rezoluție care să însoțească ziua de 10 octombrie împotriva pedepsei capitale, ziua mondială împotriva pedepsei capitale, care să reitereze poziția Europei. Aceasta nu mai poate să își păstreze credibilitatea în lupta împotriva pedepsei capitale decât dacă spune foarte clar că banii europeni meniți a oferi sprijin și ajutor uh, nu mai sunt folosiți în uh, finanțarea și încurajarea pedepsei capitale. Nu putem să continuăm pe această cale, și nu putem să asistăm la uh, spânzurarea continuă a uh, celor condamnați uh, pe motiv de trafic de droguri. E foarte important ca cetățenii Europei să se exprime pe acest subiect, pentru că impactul va fi cu siguranță dramatic. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Con Indonezii se feră. Din câte știu, uh, din cele 14 persoane executate în Indonezia, toate sunt de origine străină și există o utilizare, dacă vreți, naționalistă a acestor execuții, care poate ar merita o analiză mai aprofundată. Dar vom avea ocazia să facem asta pe viitor. Îi dau acum cuvântul domnului Nicola Peru, care este director de programe pentru organizația Împreună împotriva pedepsei cu moartea, care ne va face o prezentare a situației, precum și propuneri de acțiune pentru viitor. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul în calitate de reprezentant al Asociației Împreună împotriva pedepsei cu moartea, uh, organizație care este la inițiativa înființării Coaliției Mondiale împotriva pedepsei cu moartea și organizatora Congresului Mondial împotriva pedepsei cu moartea. Într-adevăr, 10 octombrie este ziua mondială și europeană împotriva pedepsei cu moartea, pentru care actorii aboliționiști se mobilizează în fiecare an din 2003 într-un număr din ce în ce mai mare de țări. Va fi ocazia să măsurăm uh, drumul pe care l-am parcurs și să ne reînnoim angajamentul în favoarea acestei cauze, care cred este, uh, și sunteți de acord cu mine, esențială. După sclavie și tortură, pedepsa uh, cu moartea a devenit ultima luptă fundamentală pentru cetățele noastre. Astăzi această luptă luptă pentru abolirea pedepsei cu moartea este o luptă universală și remediabilă. În fiecare zi, uh, tot mai multe țări uh, abolesc uh, pedepsa cu moartea. Această universalitate depășește diferențele culturale mm, și cele de civilizație. Sub impulsul lui Robert Badinter, țara mea, Franța, a devenit în 1981 a 35-a țară care a abolit pedepsa cu moartea, știind că era ultima țară în Europa Occidentală care făcea asta. Acum 34 de ani, două treimi din țările din lume foloseau pedapsa cu moartea. Astăzi, în 2015, tendința este exact inversă. Două treimi din statele lumii au abolit pedapsa cu moartea, de facto sau de iure. Nu voi reveni asupra mm, cifrelor care au fost deja uh, prezentate de către David Nichols. Este o tendință interesantă, progresele au fost într-adevăr considerabile în acest domeniu. Cred că nu e niciun alt domeniu în care s-au făcut progrese atât de rapide. Abolirea <coughs> universală este uh, pe cale să se întâmple, nu mai este o utopie uh, și știm că se va ajunge la asta. Sigur că mai rămân multe de făcut, uh, rămân zone unde pedapsa continuă să existe, nu voi reveni asupra tuturor țărilor care practică încă pedapsa cu moartea, însă voi vorbi de tendințe, de două zone uh, principale. Prima este regiunea asiatică, s-a vorbit deja pe, uh, în detaliu, ca urmare nu vă voi mai da și eu cifre. Aș dori doar să spun că Uh, am avut destule surprize neplăcute în această regiune. Mai multe țări în ultimii ani au uh, uh pus capăt moratorilor, Singapore, India, Pakistan. Uh, să nu uităm că în Pakistan uh, s-au înregistrat peste 150 de execuții de la începutul acestui an, într-o țară în care nu se mai aplicase pedapsa cu moartea de șase ani. Deci cifrele sunt alarmante și în această regiune trebuie să avem nevoie de sprijin diplomatic, avem nevoie de Uniunea Europeană pentru a face presiuni și pentru a avansa. Spuneam așadar că avem nevoie de Uniunea Europeană pentru a putea avansa pe această tematică. Este în regulă așa? Mă auziți? Spuneam așadar că situația este alarmantă în Asia, însă s-au făcut câțiva pași mici pe care trebuie să-i apreciem. Anumite țări uh, au uh, diminuat capetele de inculpare, China, Singapore Singapore, care a făcut câteva mici eforturi în termen de număr al, în, în termen de, de, de, de sferă de aplicare și ultimul congres pe care l-am organizat la Kuala Lumpur în cadrul acestui congres, ministrul din Malaezia ne-a vorbit despre reflexiile care au loc în țara asta pentru abolirea uh, pedepsei uh, automate cu moartea în cazul traficului de droguri. Este rolul societății civile și al instituțiilor, al organizațiilor internaționale să încerce să asiste, să, să, să sprijine acești mici pași, așa cum spunea și colegul de la Reprieve. O altă zonă majoră unde încă se practică pedapsa cu moartea este cea a Orientului Mijlociu și Africa de Nord, unde în fiecare an Uh, țările care au cele mai multe execuții sunt Arabia Saudită, Iran și Irak. Nici aici nu voi reveni asupra cifrelor care au fost deja uh, prezentate. Aș dori însă să folosesc câteva minute pentru a prezenta cazul Iranului, un caz deosebit de îngrijorător pentru întreaga comunitate aboliționistă. Uh, știți că este țara cu rata de execuții pe cap de locuitor cea mai mare din lume. Am avut foarte multe speranțe uh, odată cu venirea la puterea președintelui uh, Rouhani, mai mulți reprezentanți ai Uniunii Europene, mai mulți uh, șefi de state și reprezentanți ai uh, guvernelor europene au, s-au deplasat la Teheran și au discutat cu autoritățile iraniene, s-a deschis un dialog și chiar aveam speranțe că drepturile omului uh, vor uh, intra și ele în acest dialog. Din păcate, nu așa a fost. Partenerul nostru Iran Human Rights, care face un raport anual privind pedepsa cu moartea în Iran, a arătat chiar că numărul de execuții în Iran în 2014 este cel mai ridicat din ultimul ultimii 15 ani, peste 770 de execuții în conformitate cu cifrele acestui raport. În plus, în raportul anual al Iran Human Rights se arată că numărul de execuții a crescut în mod considerabil chiar după um, a, preluarea puterii de către președintele Rouhani. Așadar, ne dăm seama că uh, abolirea pedepsei cu moartea nu era nici pe departe pe agenda uh, noului regim. Credem că diplomația poate fi o pârghie foarte utilă pentru a se face progrese în Iran în acest domeniu. Credem că cu o presiune diplomatică importantă putem pe termen scurt să ajungem la o eliminare a pedepsei de moarte aplicate minorilor uh, a, o eliminare a pedepsei automate cu moartea. Poate că reluarea dialogului cu această țară ar trebui să fie condiționată de o scădere a numărului de execuții în Iran, lucru care nu se întâmplă astăzi, trebuie să spunem asta clar, și trebuie să monitorizăm foarte clar numărul de recomandări care au fost făcute în, cazul, în cadrul OPU și trebuie in, întărite acțiunile societății civile din Iran, care acționează în mod izolat și care nu deține mijloacele necesare pentru a avea o acțiune mai eficientă. Apoi, această, în această regiune a Orientului Mijlociu și Africii de Nord, nu totul este negru, sunt și progrese care s-au înregistrat în țările din uh, regiunea Maghreb, în Liban, și mă gândesc la acțiunile deosebit de pozitive ale societății civile Uh, acțiunile um, societății civile din Liban, uh, care împreună cu ECPM lucrează de ani de zile pentru a se ajunge la abolirea pedepsei cu moartea și vedem rezultatele, discursul istoric al uh, regelui Mohamed al VI-lea în decembrie, prin care s-a felicitat în mod public pentru progresele care s-au făcut, încurajând societatea civilă să meargă chiar mai departe, notând că este prima dată în istorie când o, un rege al Marocului a abordat în mod public subiectul pedepsei cu moartea. Mă refer de asemenea la inițiativa formidabilă a parlamentarilor din Maroc, care au decis la primul congres regional privind pedepsa cu moartea de la Rabat să creeze un, o rețea a parlamentarilor uh, împotriva uh, Uh, pedepsei cu moartea, o rețea formată din membrii tuturor partidelor politice. Astea sunt peste 250 de uh, parlamentari din cele două camere parlamentare în această rețea. Prin urmare, uh, această acest subiect este pe ordinea de zi datorită acestei rețele. Deci multe inițiative care există, rolul nostru este să le susținem, este rolul Uniunii Europene prin politica sa de vecinătate să susțină aceste inițiative. Ne dăm seama că este un lucru eficient, util, care conduce la progrese concrete. În ce privește tendințele, am vorbit despre cele două zone majore care păstrează aplicarea pedepsei cu moartea, dar aș dori să vorbesc despre o a treia zonă, care, conform tuturor observatorilor, este următoarea zonă 100% aboliționistă, Africa subsahariană și mai ales Africa subsahariană francofonă. Într-adevăr, astăzi în Africa de Vest, mai ales, statele africane um, merg către o abolire a pedepsei cu moartea. Mă gândesc la abolirile recente de la, din Burundi, în 2000, uh, din Benin în 2012, din Madagascar în 2014, s-a spus deja asta, deci majoritatea țărilor francofone din Africa subsahariană ar putea pe termen scurt să ajungă la o abolire a pedepsei cu moartea. ECPM uh, susține și aici societatea civilă locală care luptă în fiecare zi pentru progres și organi- vom organiza pe 29 și 30 octombrie în acest an un seminar parlamentar de înalt nivel la Brazzaville uh, prezența Uh, șefului uh, statului, Sasune uh, Ngueso, care va ține un discurs în fața 50 de parlamentari din Africa subsahariană francofonă. Este foarte important ca mm, ONG-urile, sindicaliștii, avocații, parlamentarii din această zonă să se simtă sprijiniți de Uniunea Europeană pentru a face progrese, pentru a merge mai departe. Și în încheiere, Uh, acest eveniment va fi, se va asocia un, unui alt eveniment deosebit de important, al șaselea Congres Mondial împotriva pedepsei cu moarte, organizat de CPM uh, la Opera din Oslo din 21 23 iunie 2016 implicând uh, avocați, magistrați, ONG-uri, diplomați parlamentari responsabili din întreaga lume, cu obiectivul de a uh, încuraja acele state care păstrează încă pedeapsa cu moartea să um, o abolească. Și sper că vom avea un număr important și de parlamentari europeni care vor participa la acest eveniment. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sănă uh, Vergea, mulțumesc pentru că ați, ați respectat um, timpul. Ma coleg Barbara Lochbiller a demandat la parole. Colega mea, Barbara Lochbiller, a cerut uh, să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am mai multe întrebări. Doresc să mulțumesc tuturor pentru prezentări. Cred că a fost foarte bine să-l auzim pe David Nichols, reamintindu-ne că pedepsa cu moartea nu poate fi niciun fel o pedeapsă semnificativă. Nu duce la nimic, nu duce decât la moarte și la mai multă brutalitate în societate. Dacă este aplicată traficanților de droguri, nu are cum să-i descurajeze pe oameni să uh, consume droguri. N-are niciun sens. Uh, Dan Dolan a criticat uh, finanțările europene în ce privește programele antidrog. Și am o întrebare. Acești bani uh, sunt transferați prin intermediul UNDC. Există vreo dezbatere în acest sens în cadrul Națiunilor Unite, poate la Consiliul uh, Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, uh, poate își dau seama acolo, în acest um, for, că cele două politici se contrazic una pe cealaltă? și uh, pentru că avem printre noi și un reprezentant al Comisiei, Reprieve uh, a descris uh, problemele legate de această politică antidrog. Așadar, voi întreba Comisia care sunt garanțiile privind drepturile omului care sunt aplicate pentru a, a ne asigura că fondurile pentru combaterea traficului de droguri nu sunt folosite în acest sens în țările despre care vorbeați, Iran și Pakistan, deci pentru a încuraja pedepsele cu moartea. Eu nu știu care sunt politicile în acest sens. Abolirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile legate de narcotice a fost făcută de către comisie, um, este considerată de comisie ca o precondiție în programele sale cu țările terțe și Există o recomandare potrivit căreia trebuie dezvoltate instrumente prin care să ne putem asigura că drepturile omului sunt într-adevăr uh, respectate în toate aceste acțiuni antidrog și întreb Comisia cum se uh, va asigura conformitatea cu această precondiție. Și o întrebare către Serviciul European de Acțiune Externă, mai uh, Există cetățeni europeni în închisori uh, și chiar pe um, culoarele morții uh, în țări terțe cum este Indonezia din cauza unor um, infracțiuni uh, cu droguri. Unii dintre ei se plâng că nu au primit asistență diplomatică. Putem să avem o poziție a Serviciului European de Acțiune Externă în acest sens? Reprieve a recomandat uh, să ne utilizăm poate ședința plenară din octombrie, plin, prima de la Strasburg, pentru a imagina o soluție uh, concretă la problema aplicării pedepsei cu moartea la uh, traficanții de droguri. Este adevărat că avem uh, deja un subiect privind uh, pedapsa cu moartea pe ordinea de zi și nu pot decât să recomand celorlaltor grupuri politice să elaborăm poate și o scurtă uh, rezoluție foarte concretă pe acest subiect al pedepsei cu moartea și a, în cazul traficanților de droguri. Poate ar fi bine să transmitem această idee și celorlalte grupuri politice care nu sunt prezente aici astăzi. Și uh, mai am o întrebare în urma a ceea ce a spus domnul Peon. Această pedapsă cu moartea va face parte și din dialogul cu Iranul pe uh, drepturile omului. Există progrese în acest sens, există discuții, se întâmplă asta, deci introducerea subiectului pe, în dialogul cu Iranul. Și aș mai adăuga că Comisia INTA a votat în această dimineață întărirea controlului asupra Um, substanțelor chimice utilizate în cadrul execuțiilor și, dacă nu mă înșel, ne-au acceptat toate recomandările, cu excepția a două amendamente. Deci ceva ce am putut face, un mic lucru pe care l-am putut face în uh, acest domeniu. Vă mulțumesc! Merci, Barbara, Madame Becerra. Mulțumesc, doamna Besara. Muchas gracias, Presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând vreau să mă scuz pentru faptul că n-am putut să fiu aici mai devreme la audiere. M-a interesat foarte mult și am parcurs documentele relevante și uh, înțeleg ce s-a transmis aici și vreau să mulțumesc doamnei Lochbiller pentru că ea s-a referit la subiectele cele mai importante, mai ales întrebarea orală. Pentru mine e foarte important să avem un, o intervenție succintă și la fel și pe problematica Iranului. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu negocierile nucleare. Avem uh, un mandat conferit doamnei Mogherini și trebuie să ne asigurăm că în, cu absolut orice prilej nu se lasă nicio marjă de manevră în ceea ce privește utilizarea pedepsei capitale. Pentru că e o mare lacună între ceea ce încearcă să ne prezinte uh, statele respective care vor uh, să arate că sunt democratice și ceea ce se întâmplă în termen real cu pedeapsa capitală. Aceste execuții sunt uh, parte a programului de guvernare, dacă vreți, așa că dincolo de tot ceea ce vrem față de Iran, trebuie să ne exprimăm fără echivoc. Iar în ceea ce privește comercializarea instrumentelor de tortură, e un subiect foarte important pentru noi. Trebuie să fim vigilenți, mai ales uh, cu privire la ce spunea doamna Lochbiller. Sunt câteva amendamente concrete și ar trebui să subliniem care sunt punctele importante și să fim mai fermi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Uh, tocmai ați spus acest lucru într-o întrebare cu solicitare de răspuns oral, ceea ce va permite o dezbatere în sesiunea din octombrie. Uh, grupurile politice vor decide dacă va fi sau nu uh, rezoluție, deci va trebui să îi capacităm pe colegii noștri pentru a avea un text scris și țintit pe un subiect uh, Bun, ezit un pic pentru că întotdeauna pute, uh, e un subiect care îți permite să eviți să vorbești despre alte subiecte, deci uh, cred <clears throat> că suntem cu toții de acord că există o dezbatere să există o dezbatere în plenară pe un subiect țintit și apoi un subiect general și cred că realmente atunci când se face o dezbatere, mai bine să avem o rezoluție scrisă ca să ne permită să marcăm mai bine poziția Parlamentului European și să insistăm pe o serie de puncte. Eu vreau să insist pe problema finanțării Uniunii Europene și cum putem face astfel încât să influențăm lucrurile. pentru că pe mine mă îngrijorează evoluțiile, în special din Asia. Am văzut documente de altfel în țările care recurg la uh, pedepsa cu moartea doar pentru utilizarea drogurilor. Sunt 13, așadar, dintre care 12 în Asia. 12 în Asia. Deci cred că în dialogul cu Asia avem un parteneriat privilegiat, există și această chestiune importantă pentru că evoluția este foarte, foarte proastă și cu o viteză care se va accelera. Cred de asemenea că comercializarea produselor este o chestiune extrem de importantă. Din partea mea, cred că Statele Unite joacă un rol important pentru că și e important de subliniat acest lucru mobilizarea cetățenească, mai ales în acest domeniu, ar putea avea efecte. Ar putea avea efecte. Și lupta cu pedapsa cu moartea este o cauză universală, cu toții suntem de acord asupra acestui lucru în dezbaterile publice europene au lucruri îngrijorătoare, unor chiar și în acest uh, Parlament. Deci trebuie să fim vigilenți pe aceste chestiuni și mai ales începește educația populară, educația publică, pentru că pentru mulți oameni nu e un lucru stabilit faptul că pedapsa cu moartea nu folosește la nimic și că nu prin pedapsa cu moartea vom reuși să luptăm împotriva crimelor cele mai odioase și că, din potrivă, toate analizele arată că sunt mijloace mult mai eficace, eficace în, în materie. Avem mult mai puține crime în Uniunea Europeană decât în Statele Unite, de exemplu. Sigur, nu știu dacă serviciile Comisiei Europene pot răspunde la această întrebare, dar cred că mai general vorbind, în cadrul ceea ce facem noi, există, poate trebuie pus un mic accent pe aceste chestiuni, pentru că uh, asta merită făcut și în altă parte, merită făcut și la noi acasă. Uh, instituțiile europene au fost uh, interpelate, nu știu dacă Serviciul de Acțiune Externă poate răspunde la tot, dar, domnule Ricardo Seri, poate o să ne oferiți câteva elemente, mai ales începește dialogul cu o serie de țări și locul pedepsei cu moartea în acest uh, dialog, insist și în țările în care lucrurile evoluează spre rău. Mulțumesc foarte mult, da, uh, nu voi putea să ofer răspunsuri la toate Uh, întrebările care au fost ridicate mai ales de doamna Lochbiller, pentru că, cum ați spus, reprezint Serviciul de Acțiune Externă și noi suntem responsabili așadar de politic, politicile împotriva pedepsei cu moartea și cred că am uh, uh aplicat aceste politici împreună cu toți interlocutorii de astăzi, toți cei care au luat uh, uh, cuvântul astăzi și împreună cu Parlamentul European. Suntem de aceeași parte, asta nu e, pune nimeni sub semnul întrebării. Vreau să spun câteva lucruri în legătură cu politicile pe care le-ați îndeplinit ca o, un edmemor și după aceea voi trece la problema specifică a drogurilor care a fost extrem de interesantă și pe care am urmărit-o cu mult interes. În primul rând, știți care sunt uh, instrumentele noastre în promovarea politicii externe și cred că am folosit uh, cât mai mult aceste instrumente sau cel puțin am încercat, începește agenda de dialog pe tema drepturilor omului, am ridicat problema pedepsei cu moartea ca una dintre problemele proeminente pentru Uniunea Europeană și am ridicat acest problemă cu toate țările vizate, inclusiv parteneri cum sunt Japonia și Statele Unite, cu care avem un dialog constat și regulat. Există un număr incredibil de de mersuri și de declarații pe care le-am făcut față de o serie de țări de-a lungul anilor 2014-2015, dar și înainte. Uniunea Europeană este cel mai mare donator. Sigur, există uh, probleme cu unele proiecte care au fost uh, menționate aici. Însă privește combaterea uh, pedepsei cu moartea. Suntem cel mai mare donator din lume care susține uh, eforturile aboliționiste ale societății civile. Uh, principalul nostru instrument este instrumentul european pentru democrație și dreptul omului și din 2007 am alocat cam 20 de milioane în această direcție. Deci cred că e destul de relevant uh, acest lucru. Apoi mai există și planul de acțiune care consideră pedapsa cu moartea una dintre priorități și stabilește o legătură cu chestiuni cum ar fi tortura. Și bineînțeles, avem apoi și acțiunea noastră comună cu statele membre la nivel multilateral la New York cu rezoluția privind moratoriul asupra execuțiilor care a fost votată data trecută cu 118 voturi. Cred că a fost, este un număr fără precedent de voturi pentru. Deci analiza noastră este similară cele care a fost prezentată astăzi. Există o tendință generală bună, dar există încă probleme majore în o serie de țări, într-o serie de regiuni. În ce privește problema drogurilor, asta este o problemă pe care, de care ar trebui să fim mai conștienți. În, în Serviciul de Acțiune Externă, sigur, suntem conștienți de unele probleme care au fost menționate astăzi, în termen general, și se spune și în orientările noastre uh, revizuite în 2013 primit pedepsa cu moarte, se spune că se stipulează că uh, delictele legate de droguri nu fac parte dintre cele mai serioase delicte și asta respectă legislația internațională și s-a ridicat în uh, întrebări faptul că avem un dialog pe dreptul omului cu un număr de țări mai mult de 40 din întreaga lume și acest punct specific și legătura între pedapsa cu moartea și droguri a fost uh, a făcut parte a dialogului nostru cu o serie de țări din Asia, inclusiv Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailanda, Indonezia, toate țările pentru care, uh, cu care există o problemă specifică. Uh, de asemenea, ne dăm seama de nevoia de a ne asigura că toate activitățile și asistența, precum și asistența tehnică financiară oferită țărilor terțe, nu ar trebui să contribuie la uh, pedapsa cu moartea. Asta este clar pentru noi și, sigur, uh, facem toate eforturile pentru a uh, uh, avea un contact permanent cu partenerii din instituțiile europene pentru această uh, nouă strategie privind drogurile adoptată la sfârșitul 2012 și care acoperă perioada 2013-2020, a cărui principal obiectiv a fost să se uh, asigură că există sinergie, comunicare, um, schimb de informații între stakeholderii relevanți și că această strategie funcțională și că avem un dialog cu colegii noștri care se ocupă de implementarea acestei strategii, care de asemenea se concentrează pe problema care a fost discutată astăzi și anume nevoia de a, ne as- de a asigura faptul că promovarea și protecția drepturilor omului este integrată în dialogurile noastre de la început dar și în implementarea programelor relevante uh, și discutăm cu colegii noștri responsabili de această politică în domeniul luptei cu drogurile și venim cu indicatori specifici care ar ține cont complet de repercusiunile pe care anumite proiecte le pot avea asupra problemelor legate de dreptul omului și de pedepsa cu moartea. Deci, posibilitatea ca sentințele uh, de execuție și execuțiile ca atare să uh, facă parte din acești indicatori și discutăm uh, în această direcție. Deci, odată ce vom avea un acord pe asta, sperăm că această chestiune va fi complet integrată în indicatorii care fac parte din strategie. Asta pot să spun. Pentru moment, evident, sunt și alte chestiuni eh, pe care colegii ar fi mai eh, calificați să răspundă. Mulțumesc. Ați fost foarte precis, relativ precis în răspunsurile noastre. Vreau doar să exprim o idee. Cred că în cazul acestui dialog e mult mai facil eh, pentru Uniunea Europeană și partenerii săi să intervină atunci când o, o țară uh, față de alta în care, unde știm că uh, e nevoie de acțiune pe termen lung. Dar știm că dacă putem uh, arăta atașamentul Uniunii Europene față de abolirea Uh, pedepsei cu moartea față de țări unde există un moratoriu de mult și apoi deodată acest moratoriu a dispărut, poate că ar fi mesaje mai ușor de transmis. Formulez lucrurile așa cum le gândesc și cred că mai ales în cadrul raportului nostru anual privind drepturile omului putem consacra o parte uh, problemei pedepsei uh, cu moartea. Uh, o să dau din nou acum cuvântul uh, invitațiilor noștri în ordinea inversă dacă nu vă supărați. Așadar, o să încep cu domnul Nicola Pero. Da, mulțumesc foarte mult. Vreau să revin asupra câtorva puncte, mai ales a ce ați spus la sfârșit, doamna președinte, și anume că trebuie să rămânem vigilenți, pentru că această luptă, într-adevăr, nu e niciodată câștigată complet. Am spus uh, uh, mai devreme, există o tendință spre abolirea universală a Uh, pedepsit cu moartea, dar niciodată lucrurile nu sunt, uh, lupta nu e câștigată și de aceea e important ca noi, uh, cei din societatea civilă, să continuăm o muncă de educație în această direcție, inclusiv în spațiul european și asta fac mulți dintre noi în activitatea lor cotidiană. Mergem în școli, vorbim cu tinerii, pentru că în mod cotidian școli vedem că această bătălie nu este complet câștigată, nu așa cum uh, credem, este un subiect uh, la care dacă nu ai cifrele care arată că această pedeapsă nu este disuazivă, atunci răspunsul uh, pe care îl primim nu este cel la care ne așteptăm. Deci trebuie să rămânem vigilenți și să continuăm să lucrăm pentru, în vederea educării, în vederea aboliționismului. În ce privește Iranul, îmi pun întrebarea dacă uh, realmente ce vreau să spunem în prezentare, dacă această deschidere care a existat din partea autorităților uh, conține și pedapsa cu moartea. Eu sper că da. Nu știu dacă este o mare prioritate, dar ar trebui oare să încercăm să condiționăm, să fim mai fermi față de Uh, începește reluarea uh, dialogului, pentru că situația, cum am spus, este extrem, extrem de alarmantă de la venirea la puterea noului președinte. Uh, s-au atins recorduri și încă nu avem cifrele complete. Iată, aceasta este intervenția mea. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Dolan. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru intervenții, mai ales doamnei Logbilor și reprezentantului eh, Serviciului de Acțiune Externă. Cred că a fost o intervenție foarte utilă și vreau să spun foarte clar, în niciun fel nu am intenția de a eh, minimaliza activitatea excelentă pe care o face Uniunea Europeană la scară globală pentru a lupta cu pedapsa cu moartea. Uniunea este cel mai mare donator instituțional și actor în lupta aboliționistă și acest lucru este uh, apreciat și, într-adevăr, Serviciul de Acțiune Externă a făcut lucruri extraordinare în acest sens și mai ales începește programele aboliționiste. Cred că problema pe care o subliniam în prezentarea mea este o contradicție, pentru că Europa este un avocat extraordinar pentru uh, abolirea pedepsei cu moartea în toată lumea și pe de altă parte, susținerea față de uh, Afganistan și Pakistan în lupta cu drogurile subminează credibilitatea Europei atunci când cere abolirea generală și în cazuri individuale. Deci cred că există un imperativ real pentru noi să uh, abordăm aceste probleme. În mod clar, aceasta este o provocare, dar aș spune de asemenea că există și oportunități aici pe care Euro- că Europa să-și folosească implicarea în uh, lupta uh, antinarcotice și să susțină schimbări pozitive. Nu e doar o chestiune negativă, asta ne oferă o influență vitală în a promova cauza aboliționistă și uh, uh vă dau un exemplu pe care l-am menționat în uh, prezentarea mea. Abu Basit, care este pe, pe culoarul morții în Pakistan, este paralizat de la brânjos și el a fost uh, bărbatul care până recent pe care până recent autoritățile pakistaneze se gândeau cum să-l spânzure fiind într-un scaun cu rotile. A fost executat în această dimineață și în ultimele zile cazul lui a fost prezentat ca o chestiune de preocupare a, între reprezentanții europeni și uh, reprezentanții pakistanezi în discuțiile comerciale GSP+. Cazul lui a fost ridicat în acest context și cred că asta a avut un impact semnificativ uh, uh, în negocierile și discuțiile acestui caz, uh, în sensul că execuția lui a fost amânată seara trecută și măcar am mai văzut uh, soarele azi dimineață. Și cred că atunci când Uniunea Europeană uh, Uh, își face treaba în mod pozitiv, uh, putem realiza niște lucruri extraordinare dacă avem curajul să deschidem aceste conversații. În ceea ce, în legătură cu întrebarea doamnei Lochbiller cu instituțiile uh, Națiunilor Unite, retorica și politica instituțiilor Națiunilor Unite este foarte, foarte puternică Comisia de Drepturile Omului a dat declarații foarte puternice și va fi o declarație foarte puternică și în raportul pentru sesiunea specială a adunării generale de anul viitor, uh, arătând că e o preocupare în legătură cu implicarea în țări cu Iranul și Pakistanul și ca Iranul și Pakistanul și unde se poate ajunge la instituții și o declarație a lui Ban Ki-moon din 2012 care a spus uh, că orice organizație internațională care oferă susținere în lupta împotriva drogurilor trebuie să se asigure că o astfel de asistență nu facilitează și legitimează utilizarea pedepsei cu moartea în cazuri inacceptabile conform standardelor internaționale. Și UNODC acceptă această poziție, se opune uh, pedepsei cu moartea și spune că finanțarea trebuie înghețată sau retrasă dacă execuțiile continuă. Așadar, dezbaterea, în principiu, este că oamenii acceptă acest lucru. Practica este problema și uh, banii contribuabilor europeni încă ajung uh, prin programe UNDC la acțiuni care duc la executarea celor acuzați de uh, infracțiuni cu droguri. Și asta mă aduce la a doua întrebare legată de rezoluție. Deci retorica este corectă și n-am niciun dubiu că Uh, vom avea răspunsul în legătură cu retorica pe care Uniunea Europeană trebuie să o folosească pentru a opri execuțiile. Problema este realitatea și cred că uh, reprezentanții democratici ai Uniunii Europene pot face o declarație puternică și pot spune nu vrem ca banii europeni să ducă la execuții, ar avea un impact uh, uriaș și spun că apreciez uh, ideea noastră. Mă, uh, tem că altfel ne subminăm credibilitatea. Monsieur Nichols, pardon. <laughs> Domnule Nichols, mulțumesc. Nu cred că mi-au fost adresate întrebări directe, dar aș spune și eu câteva lucruri. Este clar dar poate nu suficient utilizat de Uniunea Europeană, este legătura între pedepsa cu moartea și alte încălcări ale drepturilor omului. Este ceva ce am încercat și eu să transmit prin prezentarea mea. Vorbind despre pedepsa de pedepsa cu moartea fără a vorbi despre tortură, fără a vorbi despre funcționarea unui sistem juridic decent, uh, este inutil. Este necesar ca toate aceste lucruri să fie incluse într-un dialog constructiv cu țările care păstrează încă această pedapsă cu moartea. Deci nu e vorba numai de uh, acțiuni în cazuri izolate, ci de o acțiune susținută în toate cazurile de încălcare a drepturilor omului care fac parte, care sunt legate de pedapsa cu moartea. Cred că unul din motive este că pentru este că în foarte multe cazuri uh, oamenii nu au acces la mm, servicii de consiliere juridică, la avocați, uh, servicii de asistență într-o limbă pe care să o înțeleagă. Și asta dintr-o perspectivă a justiției, nu numai din perspectiva pedepsei cu moartea. Una din țările mm, despre care aș dori să vorbesc este Egiptul, unde am asistat la uh, sentințe în masă impuse uh, persoanelor în absența unui proces corect și riscăm să asistăm pe viitor la execuții în masă. Și trebuie să facem tot ce este posibil pentru a preveni aceste situații. În al doilea rând, mă voi referi la utilizarea pedepsei cu moartea în cazurile de infracțiuni uh, cu droguri. Colegii mei au spus foarte clar, mai ales Dan, că ne temem pe viitor de o complicitate potențială a Uniunii Europene, văzând uh, că se întărește de la o zi la alta retorica de condamnare a traficului de droguri și corelarea cu execuțiile. De asemenea, acest lucru va fi aplicabil și în uh, acțiunile uh, contra terorismului, care și ele pot fi uh, legate de pedapsa cu moartea. Asta este una din temele noastre pentru viitor și trebuie să ne concentrăm să, ne asigurăm că există linii directoare care uh, vor uh, împiedica Uniunea Europeană să devină complice la această um, aplicare a pedepsei cu moartea în actele, în, în, în numele combaterii terorismului. Dacă raportul doamnei Scaca va fi luat în serios și va fi ascultat de Consiliu, atunci um, se va face un pas foarte important uh, pentru a ne asigura că Uniunea Europeană nu sprijină niciun fel uh, păstrarea pedepsei cu moartea în lume. Și mulțumesc și doamnei Lochbiller personal pentru toată implicarea sa Uh, și eforturile pe care le-a făcut pentru ca uh, să se ajungă la această poziție. Președinta, uh, Barbara a fost citată personal și a cerut din nou să ia cuvântul, prin urmare o să o rog să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, Însă cred că nu am uh, primit un răspuns la întrebările adresate comisiei sau poate că nu este nimeni din partea comisiei aici care să poată răspunde, însă aș putea poate să vă transmit uh, întrebările în scris, poate și către secretariatul DROA, pentru că în prima plenară din octombrie de la Strasburg ar trebui să primim aceste răspunsuri. Nu e vorba aici numai de răspunsuri, e vorba de elementele critice care se vor regăsi și în plenară. Și l-aș întreba pe domnul Seri de la Serviciul European de Acțiune Externă dacă am putea primi o listă a tuturor cetățenilor europeni care se confruntă cu riscul pedepsei cu moartea și uh, o prezentare a tratamentului pe care l-au primit până acum. Mulțumesc! <coughs> Mais Președinta, cred că am ajuns la sfârșitul lucrărilor noastre. Într-adevăr, uh, s-au adresat niște întrebări precise aici și Barbara Lochwiller are dreptate. Le putem înainta în scris și uh, Um, reprezentanții comisiei care sunt prezenți și care nu se ocupă de acest subiect pot transmite acest mesaj și noi vom transmite întrebările în scris pentru a uh, avea cele mai bune condiții pentru redactarea unei rezoluții relevante la începutul lui octombrie. În așteptarea acestui moment o să-mi permit câteva observații. Problema cetățenilor europeni este întotdeauna una ambiguă. Am participat la um, campania din jurul lui Serge Lacle și au existat reacții uh, de tipul uh, europenii sar mereu în ajutorul uh, europenilor. Cred că este foarte important să fim atenți la acest gen de mesaj, pentru că nu asta vrem să transmitem, dar dacă nu suntem foarte îndemânatici deci în modul în care prezentăm lucrurile, putem să lăsăm impresia că ne ocupăm numai de ai noștri. Și nu e bine și cum a spus și dumneavoastră, acest lucru se leagă de multe alte subiecte, de problematica unui proces echitabil și mm, uneori uh, chiar, noi, uh, chiar nouă ne este greu să formulăm lucrurile bine. Îmi aduc aminte de anumite rezoluții cu care m-am uh, luptat <laughs> pentru că îmi păreau cumva contradictorii. Mai ales cele ca, cer, care cereau ca un condamnat la moarte să beneficieze de cele mai bune condiții. Uh, deși înțeleg acest lucru, eu nu pot să susțin asta. Și aveți dreptate când vorbiți despre terorism, e adevărat pentru Egipt, uh, dar e adevărat și pentru Tunisia, care în legea sa privind terorismul tocmai a restabilit posibilitatea condamnării la pedapsa cu moartea. N-am verificat acest lucru uh, în mod concret, însă mi-a fost anunțat de către o sursă fiabilă, într-o țară ca Tunisia, o restabilire a pedepsei cu moartea este un lucru destul de grav în termen de, de, de evoluție a țării. Și cred că e o veste bună să auzim că continentul african merge pe calea cea bună, pentru mai multe motive. Prin urmare, ne vom reîntâlni uh, cu ocazia elaborării acestei rezoluții și sper că grupurile noastre politice vor reuși să propună această rezoluție plenului. De asemenea, ne vom reîntâlni și la următoarea reuniune a ședința comisiei noastre pe 1 octombrie la ora nouă. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc celor trei invitați pentru calitatea prezentărilor lor. Cred că ați fost conciși și ați pus accentul pe punctele esențiale pentru reflexiile noastre și aș dori să mulțumesc și interpreților care au avut o zi grea astăzi. Mulțumesc tuturor, pe curând, la revedere!